Dobrý den, dámy a pánové. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi, doamna președinte, doamna Sartori, m-a rugat să prezidez eu ședința. Așa că voi începe prin a vă ura tuturor bun venit din păcate, doamna Sartori a rămas blocată pe, pe drum. Probabil că va veni mai târziu. Moment în care îi voi uh, preda ei președinția. și desigur îi voi uh, spune foarte pe scurt ce vom fi discutat noi până atunci. Bun. Astăzi avem uh, un regim lingvistic incomplet. Ne lipsesc lituaniana, slovaca, slovena și finlandeza. Sper să ne putem totuși descurca și fără aceste limbi. Există multe ședințe de comisie care se țin simultan astăzi în Parlament și știm cât e de dificil să fie coordonată interpretarea pentru toate. Mai întâi de toate vă informez că reuniunea comună NVI3 va avea loc pe 7 noiembrie de la 9 până la 12.30 se va ține în sala Ian 4Q2. Bun, asta a fost uh, pe plan organizatoric. Acum haideți să continuăm. Punctul 1 de pe ordinea noastră de zi, planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa. Deoarece raportorul Ondraș Diurc nu este prezent la momentul acesta, va fi înlocuit de domnul Vidal Quadras. Așa că o să-i dau domnului Vidal Quadras cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră înlocuiți pe doamna Sartori, eu îl înlocuiesc pe domnul Iurc. Iată că astăzi toată lumea aici înlocuiește pe cineva. Dragi colegi, așa cum tocmai a spus uh, președintele, eu o să-i țin uh, locul prietenului și colegului meu, Iurc, și am plăcerea să vă prezint acest proiect de raport cu privire la viitorul siderurgiei europene. Cu toții cunoașteți care este rolul istoric pe care l-a jucat oțelul în procesul de integrare europeană. Industria siderurgică europeană practic uh, reprezintă o bază pentru lanțul valoric, pentru mai multe sectoare, pentru uh, construcția de mașini, energie regenerabilă, electricitate și așa mai departe. În plus, această industrie oferă locuri de muncă pentru 650.000 de persoane, locuri directe și mai sunt și alte câteva milioane de locuri de muncă conexe. Prin urmare, este foarte important să avem o industrie siderurgică competitivă dacă vrem să avem creștere economică și locuri de muncă în Europa. Din păcate, în ultimii câțiva ani am văzut că peste 65.000 de locuri de muncă s-au pierdut în siderurgia europeană din cauza că s au pierdut din competitivitate ca urmare a mai multor factori. Mai întâi, cererea pentru oțel a scăzut foarte mult din cauza crizei. În al doilea rând, costurile operaționale au crescut, sunt foarte ridicate față de cele din țările terțe concurente. Și în al treilea rând, concurența din partea țărilor terțe este acerbă, lucru pe care îl constatăm și în alte sectoare, iar aceste țări terțe nu respectă aceleași reguli ca și noi, deci nu avem o concurență echitabilă, practic. Dată fiind importanța socială și economică a industriei siderurgice europene, Parlamentul European trebuie să facă ceva pentru a împiedica relocarea siderurgiei în afara Uniunii Europene prin, prin îmbunătățirea condițiilor ce permit competitivitatea acestui sector. Trebuie să stimulăm creșterea pentru a împiedica consecințele sociale ale restructurării. Prin urmare, prima parte a acestui proiect de raport făcut de domnul Diurc se axează pe aceste două probleme. Proiectul de raport sublinează faptul că statele membre și Comisia trebuie să introducă măsuri care să stimuleze creșterea în acele sectoare care folosesc mult oțel și stimulând mediul investițional. În plus, așa cum uh, știm, trebuie să fie studiată în adâncime această piață pentru a vedea care este situația pe piață, să există o transparență și să vedem ce măsuri trebuie să adoptăm. Trebuie să atragem muncitori calificați și să reducem impactul pe termen scurt al crizei economice asupra forței de lucru în acest sector. Așadar, Comisia și statele membre trebuie să folosească pe deplin fondurile europene. Asta e în prima parte a textului. În a doua parte, accentul e pus pe patru zone cheie prin care putem îmbunătăți competitivitatea siderurgiei europene. Mai întâi, să avem surse de aprovizionare sigure la prețuri accesibile. Asta pentru sectoarele energofage, precum e siderurgia, sursele de energie influențează foarte mult costul. Totuși, costurile în Europa sunt mult mai ridicate față de cele ale concurenților noștri, iar decalajul a crescut și mai mult în anii recenți. Prin urmare, proiectul de raport cere finalizarea pieței unice și încurajează statele membre și Comisia să garanteze o aprovizionare energetică în condiții de siguranță. În al doilea rând avem clima și impactul asupra mediului. Este vital ca cele două să fie reconciliate în politicile Comisiei Europene. Să reconciliem acest, acest lucru cu competitivitatea economică și să prevenim relocarea emisiilor de carbon. Putem face acest lucru menținând siderurgia pe lista prioritară în ce privește relocarea emisiilor de CO2. În plus, textul acesta mai uh, vorbește despre aspectele de durabilitate și de reciclabilitate ale oțelului. Încurajăm, deci, o, o mai mare atenție acordată pieței deșeurilor de oțel, care pot constitui materie primă pentru siderurgie. În al treilea rând, este vorba despre condiții de concurență echitabile în plan internațional. Este absolut vital ca în negocierile comerciale să mizăm pe reciprocitate, să combatem, să, să nu acceptăm uh, contracte asimetrice și să avem în vedere practicile ilegale și neloiale din țările terțe în ce privește materia primă. Și, în fine, mai avem uh, un punct care se concentrează pe cercetare și inovare. Tehnologiile inovatoare sunt uh, absolut necesare dacă vrem să îndeplinim acele ținte de reducere a emisiilor de CO2 prevăzute în fai de parcurs 2050. Trebuie deci să încurajăm inovarea utilizând fondurile europene și instrumentele financiare inovatoare bugetele publice trebuie să mergă și în direcția acestor uh, tehnologii inovatoare. În partea, din partea raportorului, domnului Gheorghe, vreau să mulțumesc tuturor membrilor acestei comisii pentru participarea activă la redactarea raportului și pentru aportul valoros pe care l-au adus. Sigur că domnul Turk va primi orice propuneri și orice idei noi cu care veniți în lunile viitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Vidal Quadrasovi. Mulțumesc foarte mult, domnule Vidal Quadras. Vă mulțumesc pentru că ați ținut locul domnului raportor și pentru că ne-ați făcut această informare detaliată. Acum, deoarece raportorii din umbră nu sunt prezenți în sală, am să dau cuvântul celor care doresc să intervină. Mai întâi, domnului Lang. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg Vidal Quadras, în principiu, mi se pare că direcția propusă este una bună. Provocările cu care ne confruntăm pentru a realiza o siderurgie uh, competitivă în Europa sunt puse în evidență în text. Este clar că dacă dorim să ne păstrăm industria competitivă, industria automobilă și nu numai, trebuie să punem uh, accentul pe întregul lanț al valorilor. Aș dori să mai uh, subliniez ceva la punctul 5, în 5 puncte, mă scuzați. În primul rând, ce mă neliniștește pe mine este faptul că există o competitivitate, o concurență în industria siderurgică în ceea ce privește locurile de muncă între statele membre. Domnul Vidal Quadras s-a referit la prețurile la energie, e vorba și de subvenționare și nu este posibil ca acum când scade cererea, să ne trezim că avem o concurență în ceea ce privește locurile de muncă în statele membre. Trebuie să găsim o soluție europeană comună și de aceea trebuie să avem grijă ca astfel de uh, concurențe să nu fie posibile în interiorul Uniunii Europene. Și sigur că e foarte important în acest sens să ținem cont și de situația concernelor siderurgice mari care uh, activează și în afara Uniunii Europene. Există mari producători de oțel în lume care au filiale aici în Europa și care uh, de multe ori uh, învrăjbesc statele membre între ele. Al doilea punct, în ceea ce privește restructurarea, aici susțin cele spuse în raport și anume că, sigur că știm că nu putem păstra toate locurile de muncă din industria siderurgică și știm că avem nevoie de planuri de restructurare și trebuie să se folosească și banii din fondurile structurale pentru a se oferi măsuri sociale, măsuri alternative în state și în regiuni. Al treilea punct, cred că acesta este de fapt și punctul central, politica de inovare. Din cauza situației mondiale a oțelului, avem în lumea întreagă concurenți, pentru că cererea nu mai este aceeași și aceasta face presiuni și asupra pieței europene. Mulți eh, producători sunt din China, mulți din Turcia, chiar și în Abu Dhabi există un nou combinat siderurgic. Aceștia exportă în Uniunea Europeană și chiar trebuie să ne întrebăm dacă are sens să se trimită oțel din Abu Dhabi în Europa. Probabil că nu, dar așa se întâmplă. Avem o singură șansă să facem față acestor condiții și anume să oferim produse de calitate, inovatoare, eficiente pe plan energetic și care răspund cerințelor celor mai stricte. Deci, avem nevoie de combinate foarte eficiente, care să fie competitive, flexibile și astfel să facă față uh, plasticului sau aluminiului, de exemplu, uh, în ceea ce privește produsele. Deci, politica de inovare trebuie pusă în centrul problemei. Și, în al patrulea rând, în ceea ce privește relațiile comerciale, cred că acestea, într-adevăr, trebuie verificate din nou. În ceea ce privește Federația Rusă, am avut la OMC mari uh, contradicții pentru că ce făceau ei era pur și simplu dumping. Trebuie să avem mare grijă uh, atunci când uh, negociem cu partenerii de la OMC, pentru că mulți încearcă să conturneze regulile. Nu se poate ca prin dumping standardele europene să fie distruse. Deci, Problema relațiilor comerciale e foarte importantă. Trebuie să fie exploatate toate posibilitățile și să nu uh, facem rabat numai pentru că ne temem, de exemplu, de China. Deci trebuie să impunem clar anumite condiții. Și sigur că acest lucru se leagă și de standardele de mediu ale producției din alte regiuni, pentru că dacă mă uit uh, la condițiile de producție din state terțe, dacă mă gândesc câtă energie se consumă acolo și cât de mult se dăunează mediului, e clar că nu vorbim de o concurență loială. Și, în al cincilea rând, participarea angajaților. Cred că vă amintiți cu toții de întemeierea CECO, de Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. Aceasta era marcată de trei părți implicate, comisie, angajatori și angajați. Și prin implicarea celor trei a fost posibilă dezvoltarea. Dacă mă gândesc că în anumite întreprinderi siderurgice din Uniunea Europeană participarea angajatorului și a angajaților este bine făcută și în interesul industriei, mi se pare bine, însă în alte țări nu este așa. Trebuie ca personalul să fie reprezentat, să participe și uh, să fie consolidat task force-ul care reprezintă cele trei părți, pentru că cred că trebuie să folosim punctele forte ale CECO pentru a susține și acest plan de acțiune. Vă mulțumesc! Cu dále se do diskuze přihlásila pani Uscoc. Mulțumesc foarte mult, doamna Scoc acum. Tack, herr ordförande. Eh, jag är också Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur și eu să văd că discutăm despre industria siderurgică și despre viitorul acestei industrii în comisia noastră. Adesea abordăm subiecte referitoare la uh, domenii care nu au o legătură chiar așa de mare cu activitatea noastră. Cred că ar trebui să ne interesăm la viitorul acestei industrii, să vedem ce se întâmplă, să nu uh, ne rătăcim de pe calea cea bună. Ar fi destul de trist. Și aș vrea să menționăm nevoia de reindustrializare a Uniunii Europene. Este un lucru posibil. Există inițiativă, există persoane care sunt capabile să realizeze ceea ce se așteaptă de la ele în acest cadru. Domnul Vidal Coadras a vorbit despre politica de inovare a menționat acest aspect chiar la sfârșitul prezentării. Dar asta nu înseamnă că este mai puțin uh, important subiectul. S-a referit totuși la această politică inovării și cred că este esențial pentru viitorul acestei industrii în Uniunea Europeană. Săptămâna trecută a avut loc o vizită într-o uzină siderurgică în nordul Suediei, la care am participat și eu, E vorba de o uzină aproape de pol și am observat că nivelul de calitate și de competitivitate era foarte ridicat în această uzină, lucru valabil de zeci de ani. Minerul de fier era uh, prelucrat în uzina respectivă împreună cu alte produse care rezultă din transformarea fierului în oțel și uh, am avut ocazia să vedem uh, niște activități de producție extraordinare, pentru că se foloseau produsele de la fața locului. Vorbim despre o industrie care beneficiază de materie primă și uh, comenzile din această industrie sunt specifice. Sigur că și aici calitatea este importantă, dar nu e singurul aspect important. Trebuie ca industria să se poată adapta la comenzi personalizate și acest lucru este posibil în uzina pe care am văzut-o eu și sunt sigur că și în altele. Prin urmare, cum se descurcă cei care au o situație bună? Uh, se concentrează pe servicii inovatoare, pe uh, procese foarte dezvoltate și pe produse adaptate la cerințe. Există comenzi care vin din partea uh, fabricilor din Germania, din Italia, care sunt uh, prelucrate acolo. Vorbim Vorbim despre metode diferite care sunt folosite pentru a prelucra aceste materii și consumul de energie este destul de ridicat. Cum putem găsi produse care să nu necesită un consum așa de mare de energie? Iată o altă întrebare. Până la urmă, E un subiect pe care noi îl abordăm destul de des și cred că n-ar trebui să ne blocăm pe ce se făcea în trecut. Ar trebui să ne gândim la o metodă nouă de abordare și aș vrea să știu dacă există motive de optimism pentru viitorul acestei industrii, pornind de la principiu că există un potențial tehnologic foarte mare. Domnul Lange ne-a spus că acest lucru ar putea să afecteze pe toți cei care lucrează în acest domeniu și trebuie să ne concentrăm asupra angajaților, dar și asupra celor care sunt specialiști și care ar putea avea un cuvânt de spus cu privire la ceea ce se întâmplă. Sper că acest raport este doar punctul de pornire al unor eforturi care vor ajuta la dezvoltarea industriei siderurgice în întreaga Europa, nu doar în Nord. Mulțumesc! Děkuji paní kolegyně Ulskok. Mulțumim, doamna Ulskok. Acum Domnul Ana. Domnul Ena. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Iată un raport care sublinează o serie de aspecte care formulează câteva propuneri, dar care nu este la înălțimea mizei din domeniu și care fără îndoială nu este la înălțimea uh, perspectivelor uh, pentru industria siderurgică. E vorba despre 350.000 de locuri de muncă și milioane alte de locuri de muncă conexe. În Franța 150.000, dar asta reprezintă doar 2% din locurile de muncă în industrie. Totuși sunt uh, extrem de importante pentru industria metalurgică, pentru fabricanții de echipamente, pentru industria construcției, uh, pentru producătorii de bunuri de consum, pentru industria auto. Uh, din cele 615.000 uh, de locuri de muncă, jumătatea apar din Franța, jumătatea aparțin grupului Mital. Și în acest raport nu se regăsesc o serie de riscuri cu care se va confrunta industria pe viitor. Ni se spune nu putem păstra toate lucrurile de muncă. Dar din ce perspectivă nu putem păstra toate locurile de muncă? Dacă vom uh, face eforturi, vom reuși acest lucru. Uh, pentru că apar niște probleme destul de importante aici. În primul rând, uh, problema dintre um, uh, care ține de achiziții, fuziuni. Uh, știți că Mital, acelor Mital, cumpără companii cu bani din bănci și încheie, apo, închid apoi uh, că fabricile respective și uh, țările europene rămân uh, pe poziția de a se ocupa de persoanele respective care ajung în șomaj. Știți că între 2003 și 2010 Eh, lucrurile au crescut eh, foarte mult. În, eh, costurile au crezut, au crescut cu 40% în China. China respectiv reprezintă astăzi 50% din producția globală de oțel, producție care este dirijată către cererea din China și când mâine sau în viitor că cererea aceasta va începe să scadă și aceste unități de producție care funcționează la maxim trebuie, vor trebui să-și găsească uh, Uh, cumpărători, unde credeți că se vor îndrepta? Înspre teritoriile noastre și siderurgia europeană nu va putea face față dacă nu luăm măsurile respective încă de pe acum. Înainte de prima criză financiară, China dispunea lucru pe care l-am putut afla pentru că sunt în Parlamentul European, de 2000 miliarde rezerve în dolari. După criză, uh, multe țări sunt mai sărace, iar China și-a dublat rezervele în uh, mii de miliarde de dolari. China este pe punctul de a controla toate minele uh, de fier, de minereu de fier din lume și pot să vă spun că Și pot să vă spun că vor, con, vor controla și minereurile de cox. Prin urmare, nu putem vorbi de concurență echitabilă și cum credeți că Europa se va descurca în această situație dacă ei acționează fără să respecte mediul, fără să respecte situația socială și investitorii europeni sunt cei care vor investi alături de uh, guvernul chinez pentru a câștiga cât mai mulți bani aducând aceste companii chineze în Europa. Este important să apărăm accesul la energie, la materie primă. Uh, pur și simplu am uh, eliminat serviciile publice în domeniul energiei. În prezent, industriile uh, plătesc energie electrică mai scump decât se întâmpla în trecut. Uh, prețul la energie electrice nu este același peste tot. Uh, există în trecut, uh, prețul acela era chiar aproape de zero. Este indispensabil, prin urmare, să stabilim niște reguli care să protejeze industria siderurgică din Franța împotriva atacurilor acestea neechitabile care vin din exterior. Dacă nu, o să schimbăm în totalitate Uh, lucrurile, o să schimbăm uh, Mulțumesc. Domnul Rubic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Industria siderurgică europeană va juca în viitor un rol important se pune însă întrebarea pe ce continent va juca acest rol. Doresc să-i mulțumesc domnului Vidal Coatras pentru că l-a reprezentat aici pe raportorul nostru, domnul Ghiurc. Cred că este vorba aici să ne dăm seama cum putem să reușim să facem Europa din nou atrăgătoare pentru industriile noastre de vârf. Adică e vorba de industrii importante pentru clienți, pentru uh, furnizori și trebuie ca și industria siderurgică să fie una dintre aceste industrii. Chiar am citit recent într-un ziar că președintele Obama e foarte mândru de faptul că industria siderurgică europeană este acum competitivă în America, tocmai pentru că noi avem prețuri mai mici la energie. Sigur că Europa importă în masă energie și deci plătește pentru această energie prețuri foarte mari. Se pune întrebarea pe viitor cum vom face ca să avem o politică energetică competitivă și cum vom face ca să integrăm și protecția climei și să reducem emisiile de CO2, în același timp însă susținându-ne industriile. Sigur că întotdeauna consumatorul e cel care ia decizia finală. Dacă noi uh, ne împovărăm tot mai mult industriile, ne vom trezi că ele dispar de pe continentul nostru și că problemele de mediu se uh, agravează. Este foarte important ca consumatorii să cumpere produse care sunt uh, produse cu emisii reduse de CO2 și aceste produse trebuie să fie accesibile pentru că dacă costă puțin și sunt de foarte bună calitate și au fost și produse în condiții de respectare a mediului, atunci sunt sunt și vândute și cumpărate respectiv de clienți. E foarte important ca în Indonezia, la runda de la Doha, să impunem așa numita facilitare comercială, trade facilitation. Cred că e foarte important pentru noi să ne promovăm interesele și să vedem uh, cum putem ameliora exporturile din Europa și, până la urmă, este vorba aici și de noile programe cadru de cercetare și de UE 2020. Trebuie să găsim în stimulentele cele mai adecvate, trebuie să găsim o foaie de parcurs care să ne permită să avem produsele cele mai bune și cele mai moderne, produse în mod durabil, care să aibă un preț la consumator ieftin și accesibil și prin care să ne putem impune pe piața mondială în viitor. Eu cred că acest raport este unul de o importanță enormă pentru industria siderurgică și de aceea sper ca comisia noastră să facă tot ceea ce trebuie să Hedegaard să primească cât mai repede acest raport. Vă mulțumesc. se Pro. Mulțumesc. Domnul Prode acum. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, Vorbim despre un raport extrem de important. Aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor pentru eforturile sale. Fără îndoială, subiectul trebuie să fie unul pe care să-l aprofundăm, fiindcă, după părerea mea, este esențial ca Uniunea Europeană să se asigure că industria sa siderurgică este pe măsura Uh, trecutului acestei industrii. Până în momentul de față am acționat fără să înțelegem cu adevărat care sunt implicațiile. În calitate de raportor pe directiva privind uh, dezmembrarea navelor, am luptat ca să înțelegem acest lucru, ca să înțelegem că navele reprezintă o sursă de fier și de oțel și nu ne putem permite efectiv ca aceste resurse să ajungă în Asia pentru că și noi avem nevoie de ele. Și cu mare mulțumire constat că, în sfârșit, de exemplu, nava Costa Crocera, care, după cum știți, a eșuat de curând, este dezmembrată într-un port din Europa fiindcă uh, va rezulta în zeci de mii de tone de oțel, materie care poate fi folosită de industria noastră. Prin urmare, vorbim despre un întreg sistem care trebuie să fie însănătoșit. Reutilizarea trebuie să fie for, uh, aplicată cât mai repede pentru că duce la un nivel mai scăzut de emisii de CO2 și uh, vorbim de tehnologii care nu se mai bazează pe carbon, ci pentru hidrogen, pentru fazele cele mai importante de producere de oțel. Cred că aici trebuie să investim și pe acest uh, domeniu trebuie să ne axăm, pentru că nu ne putem permite să avem o industrie care nu este performantă. Așa cum am văzut în cazul Taranto în Italia, industria noastră trebuie să fie la înălțime, ba chiar în avangarda eh, celor mai bune facilități de producție din Europa și din lume. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Prodi. Aceasta a fost ultima intervenție pe documentul pe care îl discutăm și acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, dacă avem pe cineva din partea Comisiei alături de noi. Mulțumesc! Am avut ocazia să vorbesc în comisia dumneavoastră până acum. Vreau să vă mulțumesc pentru acest proiect de raport. Comisia este în totalitate de acord cu cele patru principale acțiuni care sunt identificate în raport pentru a promova competitivitatea industriei siderurgice în Europa. Sigur, așa cum au spus mulți dintre membrii Comisiei ITRE, uh, sectorul uh, traversează o criză în momentul de față, dar uh, nu este vorba doar de o criză de moment, este o criză pe termen lung. Știți că Europa era cel mai mare producător de oțel din lume și acum acoperim cam 11% din producția globală de oțel și se prevede având în vedere China și uh, viteza cu care crește, uh, în prezent acoperă cam 50% din producție, Rusia, uh, Turcia de asemenea, există și o revoluție la nivelul um, gazelor de șist în Statele Unite, deci vor reintra și ei în joc și cele patru direcții de acțiune care sunt um, identificate în raport reprezintă un bun punct de pornire. Trebuie să facem o conciliere între politica privind clima și cea industrială pentru a crea un cadru omogen. Trebuie să investim în cercetare. Acestea sunt uh, axele de acțiune care, dacă sunt uh, bine implementate, pot să creeze cadrul necesar pentru ca această industrie siderurgică să devină una durabilă în Europa. Aș vrea să mă refer la două aspecte care au fost menționate aici de domnii deputați. Domnul Ruc, ați uh, spus ceva extrem de pertinent cu privire la importanța informațiilor pentru clienții industriei siderurgice. Probabil știți că în planul de acțiune al Comisiei pentru Industria Siderurgică, o măsură pe care o avem în vedere este un standard pentru industria siderurgică durabilă, un standard ce se va dezvolta în următorii ani, care va permite clienților să diferențieze între diferitele tipuri de oțeluri, cel care vine din China sau de la producători europeni, de exemplu. Și aș vrea de asemenea să mă refer la intervenția domnului Prodi privind importanța reciclării și materii prime secundare. În orizont 2020, care după cum știți este noul instrument cadru pentru investiții în cercetare și inovare, se vor regăsi o serie de acțiuni pentru programul care va ocupa următorii doi ani, 2014-2015, cu privire la modul de a promova activitățile de reciclare în mai multe domenii, inclusiv în industria siderurgică. Deci, iată o nouă ocazie de a stimula reciclarea în Europa, pentru că suntem de acord. Reciclarea este o activitate bună din motivele menționate de dumneavoastră. Costurile sunt scăzute, o asigură o mai bună protecție a mediului, deci potențialul este mare și exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră cu navele dezmembrate în afara Europei este un exemplu grăitor. Dacă avem facilitățile necesare, de aici am putea obține materii prime secundare foarte importante pentru sector. Pe ansamblu suntem de acord deci cu cele patru axe principale de acțiune și în momentul de față sprijinim acest raport. Avem câteva comentarii minore, dar nu vreau să le menționez aici. Le vom transmite secretariatului. Mulțumesc. Domnul Vidal Quadras, dacă doriți să interveniți la final ca reprezentant al raportorului pentru concluzie. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să uh, îl înlocuiesc pe domnul Gheorghe la începutul intervenției, pentru că spun ce mă roagă el, însă acum nu pot decât să fac comentarii personale. Nu-l pot implica pe domnul Gheorghe în comentariile mele. Și sigur că comentariile mele vor fi făcute cu un accent spaniol și nu cu accent maghiar, ceea ce n-am, asta e, n-am ce să fac. Cred că raportul domnului Gheorghe este un raport foarte bun. El nu ar fi spus asta, însă eu pot să o spun, pentru că domnul Gheorghe pune în evidență exact toate problemele la care v-ați referit și dumneavoastră în intervenții. și nu cred că trebuie să fim atât de pesimiști. E adevărat că s-au pierdut mii de locuri de muncă în ultimii ani în industria siderurgică din Europa, însă, cu toate acestea, Europa este pe locul 2. Este al doilea cel mai mare producător de oțel din lume. Deci, haideți să nu fim atât de uh, autodistructivi. Încă suntem o forță în industria siderurgică. Sigur că competitivitatea noastră pe plan internațional are de suferit, are chiar mult de suferit, de aceea am și pierdut atâtea locuri de muncă. Pentru că concurenții noștri au prețuri mai mici la energie, nu sunt corecți de foarte multe ori în practicile comerciale și, spre deosebire de noi, nu respectă protecția mediului și nici drepturile sociale ale lucrătorilor. Noi mai avem și alte probleme interne, de exemplu, evaziunea fiscală de la plata TVA. Deci există toate aceste probleme, toate sunt foarte acute și de aceea ne și confruntăm cu această situație. Însă, cred că în raportul său, Domnul Gheorg pune accentul pe ceea ce trebuie. Pentru că energia reprezintă 40% din preț în industria siderurgică. Deci, cred că trebuie să ne concentrăm pe uh, găsirea unor surse de energie mai accesibile. De asemenea, inovația și cercetarea, cercetarea și dezvoltarea sunt elemente absolut esențiale în acest sector, după cum a spus-o uh, doamna Urscoc, foarte clar. În această perioadă a istoriei europene, e adevărat că lumina înțelepciunii vine din, din nord. Lumina e mai puternică în sud, însă lumina înțelepciunii vine din nord. Ce a spus colega noastră din Danemarca e foarte corect. Nu putem să fim pesimiști și melancolici toată ziua și să ne plângem de cât suntem de nefericiți. Însă trebuie să fim competitivi, trebuie să venim cu produse noi, cu inovare, cu plus valoare. Asta trebuie noi să facem și, sincer, nu cred că protecționismul este o soluție. Pentru că experiența ne arată că statele protecționiste fac rău celorlalte, însă în primul rând își fac lor lor, își fac rău lor înselor, pentru că de aceea nu este bine să fim protecționiști. Știu că cei care sunt protecționiști au intenții bune, însă nu trebuie să-i ascultăm. Noi trebuie să devenim mai, mai degrabă competitivi, pentru că așa ne vom proteja de ceilalți. Dacă ne protejăm de ceilalți prin măsuri protecționiste, protecționiste, înseamnă că recunoaștem că nu suntem competitivi ceea ce ar fi dăunător pentru industria siderurgică și pentru economia europeană în general. Acestea ar fi comentariile mele, sper ca domnul Ghiurc să le aprobe. Și după cum a spus colegul nostru, trebuie să continuăm să colaborăm pe acest raport pentru că este un adevărat exemplu de cum trebuie să reacționeze Europa în fața provocărilor cu care ne confruntăm în această perioadă de criză. Ok. Děkuji, eh, panovi. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule Vidal Quadras, pentru ce ați spus și pentru cooperarea dintre Spania și Ungaria. L-ați înlocuit pe domnul Ghiurc și ne-ați ajutat să dezbatem acest punct de pe ordinea de zi. Termenul de depunere a amendamentelor este 13 noiembrie la prânz. Deci nu mai avem de fapt mult timp până atunci, nu veți avea mult timp pentru amendamente. Cam atât la acest punct, haideți să continuăm cu punctul 5, măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniunea Europeană. Este vorba de un uh, subiect foarte important și de la bun început vreau să o rog pe doamna raportoare Pilar del Castillo să ia cuvântul ca să ne prezinte subiectul. Mulțumesc, domnule președinte! Vom dezbate acest subiect pentru a doua oară acum, pentru că am mai avut un schimb de opinii în legătură cu această propunere de directivă venită din partea Comisiei Europene. După cum a spus președintele, obiectivul acestui text este să ducă la dezvoltarea unei serii de măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitatea rețelelor și a informațiilor în Uniunea Europeană. Pe acest subiect este unul care se leagă de foarte multe subiecte pe care le discutăm noi, nu, noi în Uniunea Europeană, dar care sunt discutate și în alte regiuni ale lumii. Discuțiile acestea sunt foarte intense. Sigur că dezbaterea se poartă și în media și în cadrul opiniei publice. În 14 octombrie am avut și noi primul schimb de opinii pe acest subiect și v-am spus atunci că ce doresc eu este să aducem o contribuție a Parlamentului și să revizuim unele aspecte din propunerea Comisiei, ținând cont de două principii fundamentale. În primul rând, eficiența și, în al doilea rând, încrederea. În ceea ce privește eficiența, Cred că dacă dorim cu adevărat să dezvoltăm un nivel cât se poate de ridicat de securitate a rețelelor, este necesar ca din capul locului să analizăm aspectele din propunerea comisiei care nu țin de competența exclusivă a comisiei noastre. Este vorba de aspecte care țin și de competența altor comisii din Parlament însă am considerat că este necesar ca și noi să ne exprimăm opinia cu privire la uh, acest uh, subiect. Raportul va fi până la urmă adoptat de comisia noastră și, de fapt, subiectul la care doresc să mă refer este sfera de aplicare a acestei directive. În anexa 2, comisia propune ca obligațiile acestea să, se, să acopere toți furnizorii de servicii de rețea. Deci, lista rămâne deschisă și definiția nu este nici ea foarte uh, strictă. Eu mă tem că acest uh, alineat va spori birocrația comunitară și va crea o gestiune foarte greu de realizat de autoritățile publice. Vor fi uh, foarte multe notificări și probabil că vor fi greu de gestionat de către autoritățile publice. Dacă toți uh, operatorii de pe piață au dreptul să intervină. După părerea mea, aici uh, este încurajată un, o gestiune care nu ar fi bazată pe riscuri, nu se permite neapărat dialogul și schimbul de consiliere bidirecțional între autoritățile competente și actorii de pe piață. Dacă ne dorim un sistem eficient, el nu poate să fie bazat numai pe notificări. Din acest motiv, după părerea mea, sunt importante aceste obligații menționate uh, la punctul 4. Acestea trebuie, după părerea mea, să se limiteze la serviciile critice, la serviciile esențiale pentru buna funcționare a societății, energia, transportul, sănătatea și piețele financiare. De aceea am făcut propuneri de modificare ale anexei 2. Dacă există sectoare care nu se numără printre acestea de infrastructură critică, însă care au operatori care doresc în mod voluntar să notifice incidentele constatate, sigur că aceștia trebuie să aibă dreptul să o facă, însă ce este menționat în text este obligația și nu participarea voluntară. Așadar, după cum spuneam, obligația trebuie să revină numai operatorilor de servicii de infrastructură critică, cum le-am spus. Eu cred că trebuie să se ajungă la un echilibru între obligațiile deja existente pentru gestionarii rețelelor publice și um, elanul, impulsul pe care dorește să-l ofere Parlamentul. Tocmai de dragul acestui echilibru am dorit eu să cerem organelor de administrație publică să realizeze toate notificările prevăzute la articolul 14. Însă, fără ca acestea să facă parte din sistemul de control de la articolul 15. Pentru a avea o mai mare eficiență și pentru a încheia toată această parte legată de eficiență, Comisia propune crearea unei autorități competente responsabilă de monitorizarea aplicării directivei. Eu cred că ar fi mai eficient să avem prevederi mai flexibile. Haideți să nu uităm că modelele existente în statele membre sunt diferite în ceea ce privește Uh, securitatea cibernetică. Uneori există o autoritate unică, în alte cazuri există autorități sectoriale. De aceea mi s-a părut că cel mai bine nu ar fi să se creeze o nouă autoritate, ci să se creeze un uh, punct unic de contact. Un ghișeu unic care să reprezinte un canal de transmitere a informațiilor. care să uh, fie format din reprezentanți ai statelor membre care se ocupă de rețele. În ceea ce privește CERT, echipele de intervenție în caz de urgență informatică, avem aceeași logică. Știm că structurile CERT diferă de la un stat membru la altul. Uneori sunt structuri publice, alteori private, alteori sunt publice și private. Uneori ele au acoperire națională, alteori acoperire regională, în alte cazuri e vorba chiar de unități sectoriale și așa mai departe. Deci, modelul de guvernanță este diferit în diferitele state membre în ceea ce privește urgențele informatice. Dacă e nevoie de o coordonare a CERT pe criterii tehnice și politice, trebuie ca acestea să fie alese de statele membre. Nu trebuie să uităm că certurile europene participă și la un cadru internațional, fac parte din diverse rețele și din diverse foruri. De aceea am depus diverse amendamente, tocmai pentru a încerca să garantez că există cel puțin un cert care asigură servicii în fiecare sector economic din cele menționate, deci dintre serviciile de importanță critică menționate la începutul intervenției mele. E vorba de cele patru domenii principale. Așadar, nu doresc ca acestea să intre în alte sectoare pentru că există diferențe prea mari între statele membre. Cred că este nevoie de o armonizare a principiilor indispensabile, însă trebuie să se garanteze și o flexibilitate. Flexibilitatea necesară. Ceea ce funcționează și funcționează bine trebuie să fie păstrat. Am uh, vorbit și despre un al doilea principiu și anume încrederea. Nu doresc să mă întind prea mult, am vorbit foarte mult despre eficiență și cred că de fapt aceasta și este esențială. Am ținut cont de foarte multe aspecte, de exemplu de numărul de acte delegate propuse, de participarea sectorului privat la rețelele de cooperare, de caracterul excepțional al controalelor, Am spus de asemenea că este necesar ca schimbul de informații să se facă bidirecțional între sectoarele participante care au obligația de a face notificări și autorități. Așadar, trebuie ca schimbul de informații să se facă pe două sensuri. Văd că am vorbit foarte mult, am să închei acum, însă Doream să vă spun că aștept uh, cu nerăbdare contribuțiile și amendamentele colegilor, în primul rând pe cele ale raportorilor din umbră. În următoarele săptămâni vom avea o reuniune a raportorilor din umbră și sunt convinsă că astfel comisia noastră va reuși să uh, realizeze o contribuție foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm întâi cuvântul domnului Calvin. Calvin. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc prin a-i mulțumi doamnei Del Castillo pentru acest raport atât de complet. Mă bucur că gândim în același sens cu privire la această directivă. Dacă ar fi însă să regret un lucru, este că distribuția între comisiile din Parlament uh, este destul de nefericită, dar la asta mai trebuie lucrat. Am câteva observații. În principiu, accept uh, abordarea pe care o propuneți, doamnă raportor. Însă, cu privire la sfera de aplicare a directivei, sunt de acord dacă administrațiile publice trebuie incluse aici, și că ele trebuie să fie supuse acelei cerințe de notificare a incidentelor. Însă, nu sunt pe deplin convins că companiile care sunt obligate să notifice trebuie să o facă în funcție de sector și nu servicii. Pentru că dacă vorbim de pildă despre serviciile financiare, ce facem? Includem și platforma de plăți sau nu? Mai există și probleme ce țin de furnizorii de servicii de tip cloud. Deci, vedeți despre ce e vorba. Sunt convins că putem găsi o abordare mai cuprinzătoare în ce privește aplicarea. Ne înmulțind în același timp foarte cerințele de raportare inutile, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnul Adel Castillo. În al doilea rând, trebuie să vedem în ce măsură trebuie raportat un incident. Unele companii ar putea spune că acest lucru reprezintă o vulnerabilitate crescută dacă trebuie să se notifice incidentul înainte ca el să fie rezolvat. În același timp, n-ar trebui să acceptăm doar o raportare statistică după rezolvarea problemelor. Deci ar trebui să existe o raportare timpurie, dar care să nu sporească vulnerabilitatea. Și tot aici, la raportare sau la notificare, trebuie să creăm un schimb de informații bidirecțional, adică companiile să raporteze către autoritatea competentă și, în schimb, să fie informate de autoritate cu privire la măsurile luate. Iată, o comunicare care trebuie să meargă în ambele sensuri. Și apoi sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Trebuie să ne asigurăm că există o echipă sau un sistem disponibil 24 de ori din 24, prin care o echipă este mereu în, în stand-by. Cu privire la punctul unic de contact, sunt de acord, da, ideal ar fi să avem un singur punct pentru întreaga Uniune Europeană, dar acest lucru nu e posibil, din păcate. Așadar, măcar în fiecare stat membru să ne asigurăm că avem un singur punct de informare. Sau poate ar trebui să ne gândim la diferențele de cultură. În unele țări ar putea fi vorba despre echipa națională CERT, în alte țări despre o altă instituție și abordarea poate să fie foarte diferită. Ar trebui să găsim deci un fel de numitor comun la nivel cultural pentru toate țările. În al treilea rând, Cred că e nevoie de câteva fraze cu privire la standardele internaționale în materie de securitate. Avem aici exemple bune, precum cel de la CNLEC, acele standarde minime cu patru puncte, care conțin uh, recomandări speciale pentru IMM-uri. Companiile cred că ar aprecia acest lucru. Și în fine, Aș vrea să mai spun că această directivă nu ar trebui să se adauge cerințelor de raportare deja existente cu privire la datele personale și um, cerințele din pachetul privind telecomunicațiile, care și acela are prevederi referitoare la notificarea incidentelor. În același timp, să creăm condiții de participare egale pe piață. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Următorul raportor din umbră, domnul Kreuzmann. Înainte de a-i da cuvântul, însă vreau să informez pe toată lumea că uh, trei minute este timpul alocat pentru intervenție, deci vreau să vă limitați discursul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, la Comisia pentru Piața Unică am analizat câteva amendamente la acest text pentru a influența procesul decizional. Din păcate, nu avem competență de plină cu privire la toate domeniile acoperite de acest raport. Vreau să-i mulțumesc doamnei de Castillo pentru proiectul de text. Mi se pare că este bine gândit și sunt de acord cu multe dintre ideile sale. În special uh, cu privire la partea ce ține de sfera de aplicare și definiții. Să implicăm uh, toți uh, actorii din acest domeniu, așa cum propune Comisia, asta mi se pare că ar fi să mergem prea departe. Ar trebui să îi um, avem în vedere doar pe cei care uh, ar uh, avea un rol esențial. Hackerii, de pildă, sunt uh, un pericol atât pentru furnizori cât și pentru consumatori, deci trebuie să facem ceva în privința lor. Să energia și transporturile nu mi se pare că ar fi vizate. Avem nevoie de măsuri uh, specială pentru protecția datelor cu caracter personal. Domnului Schwab la IMCO i-am spus că trebuie să punem accentul pe concurență și pe eficiență la nivel european, adică să avem un singur punct de contact. Acest lucru al duce rețelele formale și informale. Trebuie să ne asigurăm că modul diferit de organizare al statelor membre nu va avea foarte mult de suferit, nu va fi complet revoluționar, deci să avem o abordare cât de cât proporțională și să știm care sunt riscurile acestor prevederi. E nevoie de acte delegate, cred eu. Trebuie să procedăm uh, de la caz la caz și uh, să nu avem o abordare unică pentru toată lumea. De asemenea, trebuie să oferim stimulente, să ne asigurăm că cei care notifică incidentele nu sunt cei care sunt penalizați. Trebuie să ne asigurăm că uh, întreprinderile sunt gata să ia aceste măsuri pentru că există consecințe și avantaje. În același timp, să nu fie un efort unidirecțional, să fie un efort depus și de către autorități. Mulțumesc. Děkuji dal... Președintele. Mulțumesc următorul vorbitor, doamna Anders Stotter. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, și eu țin să-i mulțumesc doamnelui Castillo pentru raportul foarte bun. Am spus la ședința anterioară că nu sunt mulțumită de textul directivei și că nu cred că statele membre au legitimitate de a acționa în acest domeniu. Mi-e foarte clar că nimeni nu poate să dicteze cum va arăta viitorul din niciun punct de vedere uh, de vreme ce statele membre sunt atât de obsedate de nivelul tehnologic într-o abordare destul de limitată. Eu cred că agențiile noastre de aplicare a legii nu nu transformă internetul într-un loc mai sigur uh, pentru toată lumea. Eu nu cred că proiectul uh, european pentru pace este mai meritoriu cumva decât acest uh, proiect de reglementarea internetului. Cred că de multe ori nu ne mai aducem aminte de trecut și vicepreședinții Parlamentului au publicat un raport cu privire la transparență, un raport ce pregătește alegerile la anul viitor și care arată că nimeni nu mai are încredere în faptul că parlamentarii fac ceea ce trebuie. Deci încrederea în instituții scade. Așadar, întrebarea care se pune este cum ar asigurăm o platformă informatică sigură și de încredere. Putem face asta construind o platformă de discuții pentru guvernanții noștri care să discute despre toate aceste lucruri. Știm că se încearcă standardizare, știm că poliția și celelalte agenții ne încearcă să spioneze, practic se creează un sentiment de nesiguranță, ceea ce e complet greșit. Da, e bine că avem uh, rețele care sunt special gândite pentru administrație, dar nu cred că ar fi suficient. Acest lucru trebuie șters, iar uh, certurile ar trebui să fie în răspunderea sferei private. Iar în ce privește punctul unic de contact, acesta nu ar trebui să fie subordonat Ministerului de Apărare. De exemplu, în Suedia, de unde vin eu, toată această responsabilitate aparține armatei. Ei sunt cei care trebuie să asigure încrederea în piață, dar nimeni nu face acest lucru. Oamenii tind să evite conflictele și uh, zonele de război. E bine, nu vrem să transformăm uh, lumea informatică într-o astfel de zonă. La ultima reuniune, domnul Eller a spus că trebuie să existe transparență, să știm uh, când putem să avem încredere și când nu. Transparența este esențială pentru încredere și eu susțin această idee. Problema este că nici nu știu de unde să încep să arăt care sunt problemele propunerii comisiei. Această propunere a fost numită toxică și uh, s-a sugerat ca ea să fie retrasă pentru a veni cu alta mai realistă. Eu cred că ar trebui să reducem numărul de actori implicați în această directivă, pentru că presiunea pe care o vedem pusă pe toate nivelurile de guvernare, chiar armata, uh, ar necesita o mai mare transparență la fiecare nivel, ce nu poate fi asigurată. Notificarea de incidente este uh, abordată greșit. Vorbim despre transparență de 2 ani de zile. Cum putem să asigurăm încrederea cetățenilor în momentul în care um, nu putem să uh, garantăm o notificare și o înțelegere clară a incidentelor. În plus, uh, se știe că vor exista multe incidente și modul în care vor fi comunicate acestea va afecta situația operatorilor pe piață și dacă aceste incidente se află, nimeni nu va mai avea încredere în autorități. Se construiește un complex uh, de pildă de 52 de milioane de euro care poate fi foarte ușor uh, penetrat. Cine va mai avea încredere într-un astfel de complex informatic? Nimeni nu va mai avea încredere niciun furnizorul de servicii. Deci, iată probleme la care trebuie să ne gândim și uh, pe care, din păcate, nu reușim să le rezolvăm. Iar uh, eu sunt foarte dezamăgită de aceste lucruri. Uh, děkuji dále se stínových zpravodajů. Mulțumesc. Doamna Ford, celălalt raportor din umbră. Doamna Ford. Da, e și tu ești arătos, Roger, dar nu chiar așa. Vreau să mulțumesc raportoarei pentru munca excelentă. Știm cu toții că au fost anumite zone în care securitatea informatică este absolut esențială și exemplele date sunt uh, destul de uh, destul de convingătoare. Vedem uh, zone în care uh, s-au încercat activități uh, infracționale, criminale de-a dreptul și s-a reușit stoparea lor. Deci textul mi se pare că este bun uh, și îmi place că se referă la anumite sectoare care trebuie vizate în mod particular. Am totuși câteva observații. La articolul 7 Poate că e o problemă de traducere, dar văd că dumneavoastră propuneți în varianta engleză ca fiecare sector să aibă o echipă cert care să îl deservească. Deci, cred că n-am, n-am, nu s-a formulat bine. Cred că ați să spuneți că în fiecare țară ar trebui să fie echipă cert care să acoperă un sector sau mai multe. Deci nu că ar trebui să existe mai multe certuri. Uh, deci poate ar fi uh, bine de revizuit formularea. Cu privire la rolul Europol, din câte înțeleg eu, la momentul de față, comunicațiile cu Europol se fac prin intermediul agențiilor de poliție naționale. Deci, se trece prin agenția de poliție și apoi se ajunge la Europol. Uh, poate că ar fi util să continuăm cu această procedură. Nu știu dacă ar fi foarte bine să extindem foarte mult rolul Europol și să sărim peste poliție. Cu privire la actele delegate, dacă ar fi mai bune decât actele de punere în aplicare. Văd că ai luat câteva acte de punere în aplicare și le-ai uh, inclus la cele delegate. Cred că e un lucru bun pentru că sunt prea multe acte delegate. Aceasta este o zonă foarte delicată și trebuie să știm exact ce decizii se iau și ce decizii vor fi delegate pe viitor. Nu vreau să se facă prea multă delegare, deoarece acest lucru ar diminua transparența. Cu privire la obligațiile statelor membre, articolul 14, știu că la IMCO raportorul a propus să se elimine autoritățile publice și să lase doar operatorii de piață. În anexă ar trebui să se arate clar că operatorii de piață sunt cei care fac notificarea, fie că sunt deținuți de structuri private sau de stat. Deci, eventual un amendament în acest sens. Și tot la articolul 14 există un punct ce se referă la ce pot face statele membre. Statele membre nu se pot asigura că vor fi notificate de fiecare dată. Pot să se asigure doar că există mecanisme care funcționează pentru notificare. Sarcina lor aceasta este de a pune la dispoziție sistemele de notificare, dar nu pot să facă mai mult de atât. Deci poate ar fi bine din nou să clarificăm formularea. La articolul 16, întreprinderile au o temere legată de standardizare. Vor exista standarde de raportare diferite în funcție de țară, deci am vrea să spunem aici că ele trebuie să fie interoperabile și că eventual trebuie ținut cont de decizii care sunt luate în alte domenii internaționale. Noi în uh, Europa încercăm să ținem cont și de deciziile pe plan internațional. Deci poate ar fi util să spunem acest lucru în text. Președintele, mulțumesc. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină. Domnul Tsukalas este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez efortul pe care l-a făcut Comisia și am spus acest lucru și pe 14 octombrie, dar cred că propunerea Comisiei este de fapt un compromis până la urmă. Este o propunere ineficientă și fragmentată. Eu cred că propunerea în versiunea sa finală mai degrabă răspunde nevoilor birocratice ale comisiei și anume fiecare comisar vrea să se asigure că are un domeniu de activitate în acest uh, război cibernetic și nu se creează neapărat uh, soluții care să asigure viitorul economiei noastre. În uh, Luna care a trecut am văzut că au existat două atacuri informatice la nivel foarte înalt. Sigur că țintele au știut să se protejeze, dar amploarea și consecințele nu pot fi luate drept uh, lucruri care s-au întâmplat la nivel național sau izolat. În Germania s-au pierdut uh, date care vizau 2 milioane de cetățeni germani. Uh, iar în cazul unei companii americane s-au uh, furat datele a 38 de milioane de clienți, inclusiv uh, clienți din Europa și nu 2,9 de milioane de clienți, cum se anunțase mai devreme. Adică hackerii au reușit să obțină codul inițial de programare care le-a permis ca în câteva luni să deruleze atacuri de mai mare amploare și bine țintite. E bine, într-o astfel de situație, soluțiile pe care le propune Comisia nu fac decât să slujească intereselor Comisiei, adică să apere interesele statelor membre mari care cred că au mecanisme foarte bune de a se proteja pe internet. Însă, așa cum v-ar putea spune orice specialist, securitatea unui sistem informatic este securitatea cele mai slabe verige. Cine crede în Europa că rețeaua pe care o folosește e protejată și că nu are nevoie de o inițiativă de coordonare la nivel european mai puternică, face aceeași greșeală ca cea pe care am făcut-o la nivel economic. În încheiere, vreau să vă spun că noi tot uh, continuăm structuri ad hoc precum uh, EUCERT dar am putea să lăsăm ENISA să-și asume un rol de coordonare mai mare și să ajutăm astfel statele membre mai mici să-și protejeze infrastructurile critice. Doamna Del Castillo a venit cu câteva îmbunătățiri substanțiale în propunerea sa, dar având vedere toate cele spuse, și eu trebuie să vin cu amendamente și uh, sper să nu ne trezim dintr-o dată că în economia noastră internetul este acea verigă slabă. Mulțumesc! Ok, thank you. Next time, Mr. Mulțumesc, domnul Helmar. Uh, well, thank you. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Evident că doresc să răspund raportorului, însă înainte de asta Aș vrea să-i spun ceva doamnei Andersdotter după intervenția extrem de lungă pe care a avut-o. În țara noastră se spune doar pentru că ești paranoic nu înseamnă că nu te urmărește nimeni. Și contribuția dumneavoastră mi-a amintit de zicala aceasta. Aș vrea să mulțumesc domnului raportor, doamnei raportor pentru activitatea sa și vreau să subliniez un aspect cu care sunt de acord și anume că ar prefera să vadă o cooperare între autoritățile naționale relevante mai degrabă decât să se creeze o nouă autoritate la nivel european. Am avut un prim-ministru, domnul John Major, și dacă ar fi să-l citez oarecum greșit, a spus ceva de genul uh, dacă răspunsul este să crească birocrația, întrebarea e greșită și cred că exact așa stau lucrurile acum. Mi se pare că cooperarea între autoritățile naționale trebuie să fie mai flexibilă, mai eficientă și cu siguranță va fi mult mai ieftină decât să creăm un nou nivel de birocrație. Așa că aș vrea să sprijin în special acest aspect din raportul pe care îl discutăm. Uh, děkuji. Mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mă numesc Giuseppe Abamonte și sunt șeful unității pentru securitate la DigiConnect, responsabilă cu directiva NAS. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru acest raport care reflectă o bună înțelegere a intențiilor Comisiei, intențiile care stau la baza propunerii. Cred că avem cam aceeași abordare și cred că raportul conține o serie de idei care s-ar putea să ne ajute să rezolvăm câteva dintre problemele cu care ne confruntăm la nivelul Consiliului. Mă gândesc, de exemplu, la faptul că nu ne opunem ideii de a avea mai mult de o autoritate națională competentă și mai mult de o echipă CERT. Ce dorim este să existe un punct unic de contact pentru a facilita schimbul de informații și cooperarea la nivel european. De asemenea, suntem de părere că ideile din raport referitoare la natura informațiilor care vor fi partajate în rețea, deci informațiile care nu sunt confidențiale, reprezintă o sugestie foarte bună și normele referitoare la notificare și publicitatea și publicarea incidentelor trebuie să fie analizate. În detaliu, dar la o primă privire par să fie destul de rezonabile. Ca să-i răspund domnului Helmar, mă tem că s-ar putea să existe o neînțelegere. Nu propunem în niciun fel să se creeze o nouă autoritate, ci propunem un mecanism de cooperare. Deci am eliminat, atunci când am elaborat studiul de impact, am, am eliminat ideea de a crea o nouă autoritate pentru securitatea rețelelor și a informației creăm un mecanism de cooperare care să includă autoritățile existente pentru securitatea rețelelor și autoritățile nou create, pentru că nu toate statele membre au o astfel de autoritate încă. Există un aspect pe care, din păcate, raportorul și Comisia nu sunt de acord, și anume domeniul de aplicare al uh, activităților de gestionare a riscurilor și cerințele de raportare a incidentelor. Raportarea pre- propune să limităm sfera de aplicare și să nu includem aici ceea ce noi numim facilitatorii pe internet. Noi credem că există niște companii cheie care joacă un rol esențial pentru livrarea agendei digitale și credem că ar fi o greșeală să nu includem din mai multe motive. Întâi de toate pentru că aceste companii joacă un rol esențial în agenda digitală, oferă o serie de servicii de comunicare în directă concurență cu companiile tradiționale de telecomunicații, ofer cunoștințe și platforme de partajare a informațiilor esențiale, cum ar fi motoarele de căutare sau de platformele de partajare a informațiilor care sunt esențiale în era digitală pe care o trăim și care sunt uh, în centrul activităților de comerț uh, electronic. De asemenea, oferă resurse care sunt esențiale pentru securitatea și bună funcționarea internetului. Există un aspect pe care deja l-am menționat și anume necesitatea de a crea un cadru omogen. La articolul 13a din directiva cadru privind telecomunicațiilor, operatorii clasici de servicii de telecomunicații sunt menționați ca trebuind să respecte cerințelor de gestionare a riscurilor și de, de raportarea incidentelor. Există o serie de alte companii care penetrează piața, uh, piețele care de regulă sunt controlate de operatorii tradiționali și care nu își au sediul în Europa. Mare parte e vorba de companii americane și credem că ar fi greșit să eliminăm de aici. Credem că este important să fie și ei supuși acestor reglementări de raportare a incidentelor uh, în Europa, dacă vrem să creăm un cadru de acțiune omogen pentru ei și companiile europene și este esențial dacă vrem să ne asigurăm că directiva va reflecta și evoluțiile viitoare, fiindcă dacă creăm acest cadru și nu includem și pe ei în cerințele de gestionare a riscurilor și raportarea incidentelor, um, cerințele la care sunt supuși operatorii actuali, directiva va deveni cadru Aducă la scurt timp după intrarea sa în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Pilar. Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiind că deja am discutat destul de mult pe acest subiect, eu o să am o intervenție mai scurtă. O să mă limitez la două, trei puncte. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au intervenit, vreau să le mulțumesc pentru deschiderea de care au dat dovadă și buna cooperare. Toate intervențiile care au fost făcute astăzi au fost extrem de utile și cred că uh, mai târziu um, vom reuși să ajungem la puncte comune și în ceea ce privește amendamentele. pentru că, evident, există o bază comună de la care pornim și uh, avem cu toții cam aceeași perspectivă în ceea ce privește ce trebuie făcut pentru a aduce o contribuție pozitivă a comisiei noastre la directiva pe care o discutăm. Nu o să mă refer la fiecare dintre intervenții, pentru că ar necesita prea mult timp, însă Există aspecte care, zic eu, pot fi rezolvate printr-o simplă discuție, printr-o simplă analiză a sensului afirmațiilor pe care le facem. Cred că dacă facem acest lucru o să ajungem la un punct de vedere comun și asta ne va permite să ajungem la un text cu care toată lumea să fie de, de acord, chiar dacă nu o să avem poziții absolut identice. Aș avea câteva observații referitoare și la intervenția reprezentantului Comisiei. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru această propunere. Cred că v-ați asumat o mare responsabilitate atunci când ați ales să abordați această provocare. Dacă e să ne gândim la sectorul energetic, sectorul uh, sănătății, um, care nu includ doar rețele, ci și o serie de alte elemente, e clar că subiectele uh, sunt cunoscute și de o altă natură, pe când în acest caz vorbim despre un subiect absolut nou. Și de aceea, propunerile pe care le-am auzit, uh, evident, sunt mai dificil de formulat și trebuie să răspundă unor provocări mai dificile. De aceea spun că vă mulțumesc pentru această propunere propunere care abordează noi subiecte sau subiecte pe care le abordăm pentru prima dată. Vreau să fac două observații. Două aspecte care, după părerea mea, trebuie evidențiate. În primul rând, Comisia nu propune o autoritate europeană unică. E adevărat acest lucru. Comisia propune să avem o autoritate relevantă unică în fiecare stat membru. Având în vedere faptul că fiecare stat membru și are propria organizare a rețelelor informatice, haideți să respectăm aceste specificități și să dăm dovadă de flexibilitate în ceea ce privește organizarea acestei autorități. Dar da, trebuie să avem puncte unice de contact, lucru pe care și Comisia îl susține. Un alt aspect important este un aspect care până la urmă e baza discuției noastre. Cine trebuie să participe? Care este nivelul de responsabilitate relevant pentru a ne asigura că aceste sectoare trebuie să fie incluse? Așa numitele companii de internet și dacă da, cine altcineva? Companiile de software, de hardware? De exemplu, acestea nu sunt incluse în propunerea comisiei. Mai există și alte elemente, alte sectoare care poate își doresc să fie incluse și nu sunt incluse sau care au responsabilități ce țin de siguranța rețelelor, De exemplu, mă refer aici la operatorii de telecomunicații, care poate ar întâmpina probleme dacă n-ar fi incluși. Există o gamă largă de chestiuni care trebuie avute în vedere și înțeleg că atunci când vorbim despre o mai mare siguranță a rețelelor, uneori tendința este să țintim spre un nivel maxim și nu spre nivelul um, de bază esențial. Și eu cred că asta trebuie să facem aici, să ne axăm la nivelul esențial al infrastructurii critice. Pe asta trebuie să ne concentrăm și dacă am reușit să asigurăm acest nivel de siguranță, deja vom fi făcut un pas important înainte. Pentru că, evident, această directivă nu va pune capăt problemelor de securitate a rețelelor. Trebuie să ne axăm, prin urmare, pe eficiența acestor sectoare și să dăm dovadă de flexibilitate în ceea ce privește structurile uh, existente la nivelul statelor membre pentru securitatea rețelelor și informației. Și dacă avem în vedere toate instrumentele deja existente, vom putea face un pas important înainte. Sigur că nu va fi singurul pas care trebuie făcut, dar e un pas ce trebuie făcut din perspectiva situației actuale. Deci haideți să încercăm să îndeplinim cerințele pe care le-am identificat eu. Cred că este important să pornim de aici. Și cred că Per ansamblu putem spune că există un consens în ceea ce privește elementele identificate în cadrul comisiei noastre. Evident, încă mai sunt multe de făcut și uh, vom reuși să îmbunătățim propunerea, fără îndoială. Mulțumim pentru aceste observații finale. Astfel am încheiat punctul 6 de pe ordinea de zi. Vreau să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor este 12 noiembrie la ora 12. Trecem la punctul 6. Măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză. Și o să-i dau cuvântul doamnei Edith Herzog, raportor. Mulțumesc, domnule Toșenovski, domnule președinte. Dragi colegi, Iată că în sfârșit am ajuns și la raportul meu care se referă la reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză. Nu putem să evităm aici confruntarea pentru găsirea unei soluții. Trebuie să căutăm o soluție de a accelera și de a ă, realiza o infrastructură digitală pentru toți. Cum putem să atingem acest obiectiv? Trebuie să eliminăm blocajele, motivele pentru care acest lucru nu s-a întâmplat încă. Propunerea, comis propunerea Comisiei se referă la sporirea cooperării în domeniul lucrărilor de construcții civile, printr-o simplificare a procesului de autorizare și printr-o utilizare mai bună a infrastructurii existente. Nu este o propunere venită din uh, Uh, din Senin, dacă vă uitați la Tubecase din Londra, la Switchcase din Barcelona și la alte bune practici din Germania, din Danemarca și chiar și din țara mea, puteți constata că propunerea Comisiei nu face decât să preia cele mai bune exemple din mai multe state și să uh, clădească ceva pe această bază. E foarte important să menționăm că trebuie să căutăm o soluție rapidă pentru că nu avem cum să explicăm cetățenilor europeni, mai ales celor care trăiesc la țară, că din diverse motive nu le putem pune la dispoziție infrastructura digitală. Ținând cont și de discuția anterioară, cred că e foarte important să spunem că și cetățenii rurali au dreptul să facă parte din aceste discuții. Și sigur că nu putem vorbi de securitate digitală decât dacă avem acces la rețele de comunicații electronice de mare viteză. Și este în interesul cetățenilor să realizăm acest obiectiv. Europa nu poate să uh, ofere mai multă competitivitate dacă nu rezolvă această problemă. Am văzut acest lucru și în cazul CFM. Fondurile pentru infrastructura digitală nu sunt foarte uh, bogate. Deci avem nevoie de instrumente legislative pentru a putea găsi soluții. M-am bucurat foarte mult anumite amendamente care ne-au fost trimise, deși am fost și destul de surprinsă că foarte des s-a întâmplat ca colegi din grupuri politice foarte diferite, cu um, opinii politice foarte diferite, au introdus amendamente foarte similare. un grup foarte mare de amendamente se referă la uh, ideea de a avea un regulament sau o directivă. Eu nu sunt încă convinsă de cei care optează pentru o directivă. Îmi spun că ar fi o soluție mai rapidă pentru majoritatea uh, pentru majoritatea europenilor, însă dacă am avea un regulament, acesta ar permite mai multă flexibilitate și suveranitate statelor membre și acestea ar fi obligate să facă ceea ce cere regulamentul, deci nu pot să scape cum ar putea scăpa în cazul unei directive introducând-o mai târziu. Deci vreau să-i contrazic pe colegii care spun că o directivă e o soluție mai bună și mai rapidă decât un regulament. Eu sunt de acord aici cu Comisia și anume trebuie să optăm pentru un regulament. Știu că există opinii divergente în cadrul diverselor grupuri politice, deci în procesul găsirii amendamentelor de compromis voi uh, oferi soluții. Foarte multe amendamente se referă la excluderea parțială și anume ce parte din infrastructură trebuie să fie exclusă și din ce motive. Și aici aș dori să înțeleg mai bine de ce sunt dorite anumite excluderi parțiale. După cum am spus, propunerea este bazată pe cele mai bune practici din, cele, din uh, statele membre și aceste exemple de bune practici arată că este posibilă sinergia. Aș dori să subliniez Uh, amendamentele care se referă la siguranță și securitate. În ceea, ce subiecte, în ceea ce privește acest subiect, eu salut amendamentele care cer mai multă siguranță și mai multă securitate. Însă, numai amendamentele care susțin siguranța și securitatea, însă nu doresc să distrugă propunerea existentă a Comisiei. Există aici o diferență între amendamente. Deci, amendamentele care doresc, care doresc o propunere de sinergie sunt foarte bune, dar dacă siguranța și securitatea sunt utilizate ca pretexte pentru a distruge proiectul, să știți că eu nu sunt de acord. Cred că e foarte important să discutăm despre definiția um, marii viteze. A fost unul din cele mai dificile subiecte de abordat pentru că nu e vorba aici doar de definirea marii viteze. E vorba de faptul că realitatea se schimbă. Ce era ieri de mare viteză, astăzi este lent și probabil că pe viitor va însemna și mai puțin. Deci nu despre asta e vorba. E vorba de faptul că noi Dorim ca în următorii ani industriile de infrastructură pasivă să colaboreze între ele pentru a atinge acest obiectiv. Probabil că viteza trebuie să fie undeva la peste 1100 de mega. Însă, ca și domnul Höckmark, eu sper că viteza va crește foarte rapid. Și cred că vom avea șansa să discutăm astăzi despre 30 până la 100 de mega și să avem opțiunea ca la revizuirea acestui regulament să facem un pas mai departe. De îndată ce se va ajunge la 50% viteză de 100 de mega, să modificăm prevederea de la 100 de mega la 1 giga. Însă sunt foarte multe părți în Europa, foarte multe zone unde chiar și 30 de mega reprezintă o provocare. De aceea trebuie să introducem acest prag. Obiectivul este să nu lăsăm pe nimeni în urmă. De aceea am oferit această soluție. Foarte multe discuții se referă la condiția cooperării. Eu nu cred că acest regulament uh, este menit să înlocuiască negocierile pentru actorii implicați. Eu cred că aceștia au obiectivul să coopereze sau nu dacă nu găsesc o platformă comună și beneficii comune. Așadar, condiția de cooperare este, după părerea mea, una în ale cărui, ale cărei detalii nu trebuie să intrăm noi în această propunere, ci să le discutăm mai târziu. În cele din urmă, m-am bucurat foarte mult că președintele Comisiei, domnul Barroso, a trimis o scrisoare Consiliului. M-a bucurat foarte mult rezultatul reuniunii Consiliului, care și-a exprimat angajamentul față de piața internă digitală și față de infrastructura digitală. Așadar, cred că putem avea speranța că... Uh, în această perioadă legislativă se va mai întâmpla ceva. Împreună cu raportorii din umbră voi încerca să găsesc o soluție la cât mai multe probleme. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Haideți să trecem la vorbitori. În primul rând, domnul Hökmark, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult. Mă bucur să vă văd acolo, ca pe vremuri. Nici nu mai știu ce s-a întâmplat între timp. Mulțumesc foarte mult, doamne Herzog, pentru prezentare. Cred că este foarte important să fim de acord cu toții că atunci când vorbim despre acest proiect, avem obiectivul de a mări capacitatea și de a mări șansele. Și în acest sens, mie mi se pare esențial să fim cu toții de acord asupra faptului că în 2020 conexiunile rapide nu vor însemna 30 sau 100 de mega. Poate că cifra nu e actualizată astăzi, însă aceasta este o provocare astăzi. Ce se va întâmpla mâine e altceva. Obiectivul acestui proiect este ca noi să avem o poziție de lideri. Asta înseamnă că trebuie să fie clară nevoia de a avea o viteză mare. Proiectul uh, demarat de doamna Herzog este foarte important și cred că reprezintă o șansă de a renunța la vechile obiective. Atunci când vorbim de internet în bandă largă, indiferent de cât suntem de neutri în legătură cu tehnologiile, ne bazăm pe o combinație de bandă largă fixă și de trafic de date mobil. Asta pe viitor. Cu cât uh, crește, unul crește și cealaltă și, de fapt, vorbim aici despre fibră. Ideea acestei discuții, ideea acestei propuneri de regulament este cam aceasta. După câte știu eu, membrii acestei comisii doresc însă în majoritatea lor să fie vorba de o directivă și nu de un regulament. Și aș vrea să subliniez motivele pentru care se dorește o directivă. Dezvoltarea internetului în bandă largă nu este sarcina Uniunii Europene, este sarcina statelor membre, a întreprinderilor, a municipalităților și așa mai departe. Uneori e vorba de actori în concurență, alteori de actori care cooperează, însă în orice caz acela este nivelul de responsabilitate și nivelul la care se întâmplă ceva. Noi nu trebuie să ne ocupăm de detalii aici, pentru că circumstanțele, pentru că mediul uh, diferă foarte mult de la o țară la alta în funcție de geografie, de climă, și, de asemenea, în funcție de legislație și de șansele pe care le oferă legislația. De asemenea, există diferențe și în cadrul desfășurării serviciilor de mare viteză și astăzi. Și avem motive foarte întemeiate să dorim o directivă. Trebuie să fie foarte clar că abordările trebuie să fie diferite în diferitele state membre deși obiectivele trebuie să fie similare. Cred că e foarte important ca în uh, abordarea noastră să ne asigurăm că statele membre fac toate eforturile pentru a simplifica situația întreprinderilor, a comunităților, a municipalităților și a tuturor actorilor. Trebuie să fie mai simplu pentru actorii să coopereze, să utilizeze facilitățile existente și asta fără să ne implicăm în alte părți ale legislației existente. Unii ar dori ca un sistem de servicii de mare viteză să fie similare cu infrastructura pentru apă, însă problemele legislative corelate sunt diferite. Deci, noi trebuie să oferim aici cât mai puțină birocrație și cât mai multă facilitate guvernelor, însă ce trebuie să fie clar sunt obiectivele. Nu sunt sigur că vom avea o structură de etichetare în Uniunea Europeană. Să spunem că aceasta este banda largă și nu altceva. Cred că în realitate ar fi ca și cum am spune uh, că această casă are că o casă are electricitate. Riscăm să fim rapid depășiți de evenimente și să mm, stricăm structura. Practic nu e nevoie să ne implicăm în etichetare. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe obiective, să avem o abordare mai relaxată. Și în acest proces e foarte important să realizăm unul din cele mai importante elemente din propunerea comisiei și anume să garantăm concurența între diferiții actori în ceea ce privește dezvoltarea internetului de mare viteză. Cred că această idee revine în raportul doamnei Herzog și în mai multe amendamente. Așadar, domnule președinte, Cred că vom discuta despre acest text ca despre o directivă care garantează flexibilitate și deschidere, care garantează că nu intrăm în detalii stupide, ci că avem obiective globale clare. Și cu dumneavoastră ca președinte, cred că vom avea o bază de discuție foarte bună și foarte solidă. Mulțumesc! Mulțumesc! Prin complimente o să obțineți tot ce doriți. Domnule Johansson! Intervenție fără microfon. Mike. Now it's better. Um, tack så mycket. Först vill jag... Bun, acum se aude. Mulțumesc. Vreau să încep prin a sublinia importanța acestui, acestei propuneri. Aș vrea să revin la ceva ce s-a spus mai devreme și anume uh, că este foarte important să dăm dovadă de deschidere, pentru că deschiderea este necesară pentru concurență și progres. Eu am depus un amendament care se referă tocmai la această problemă. Vreau să ne apropiem de această idee uh, și aș vrea să insist pe un lucru care nu e deloc un detaliu, ci mai degrabă o chestiune de principiu, și anume accesul. Ar trebui să avem în vedere un acces posibil pentru toată lumea și eu, ca și uh, raportoarea, uh, consider că ar trebui să existe un punct de plecare pentru toată lumea și rețelele trebuie să fie deschise pentru toată lumea. Spun asta din proprie experiență. Poate părea ușor să atingi un astfel de obiectiv, să vii cu rețele care să aibă anumite caracteristici, dar acestea n-ar putea interesa poate decât anumite. Deci trebuie să existe concurență, să deschidem această piață și să se dezvolte serviciile de rețele. Vreau să-i cer raportoarei să ne spună ce se întâmplă cu propunerile de compromis și eventual să țină, să țină cont și de principiul acesta de deschidere, de servicii mai numeroase, mai diversificate pentru persoanele fizice. Mulțumesc, doamna Anderstotter, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, ca să reprezint aici punctul de vedere al Suediei, pot să vă spun că am citit amendamentele și mă bucur să văd că există un numitor comun în comisia noastră cu privire la această propunere. Spre deosebire de raportoare, consider că Comisia Europeană nu face bine să vină cu un regulament, pentru că regulamentul este instrumentul legislativ cu caracterul cel mai obligatoriu am uh, auzit că um, funcționarii Comisiei Europene sunt promovați dacă reușesc să facă Parlamentul să adopte regulamente. Noi n-ar trebui să ne bazăm pe această practică pentru a face legislația. Eu și, sigur, și alții, cred că am primit foarte multe plângeri din partea operatorilor mici de pe piață. Și domnul Johansen, reprezentantul ALDE, a spus același lucru. Să nu uităm că Uniunea Europeană este un loc al diversității, cu modele de afaceri foarte diferite. Modele care n-ar trebui să se rezume la un singur model adoptat de megacorporații. Și sunt de acord cu domnul Johansson, este nevoie de acces și în zonele rurale, dar adesea autoritățile locale care dau dovadă de inițiativă asigură desfășurarea rapidă. În țările unde companiile de telecomunicații sunt foarte concentrate, unde avem mari operatori, accesul este cel mai limitat. De pildă în Belgia vedem că în anul acesta, 2013, abia se face un proiect pilot pentru a se vedea dacă 400 de cetățeni pot folosi fibra optică acasă. În Suedia acest lucru s-a făcut la începutul anilor 90. Motivul pentru care Belgia n-a făcut asta mai devreme este pentru că aveau prea puțini operatori pe piață și nu era concurență, nu se stimulau investițiile. Belgia este și ea o țară vest-europeană și acum haideți să vă dau un exemplu din România, din Est, o țară unde a fost în 2011. Acolo accesul este foarte bun, au rețele în bandă largă cu până la 70 de megabytes pe secundă și au început din 90 pentru că aveau rețele locale foarte bune pe care le conectau la sateliți. Deci e clar că nu e o problemă de de fonduri, dacă ești un stat uh, bogat sau un stat sărac, ci de strategie investițională. Așa că eu cred că nu e bine că Comisia Europeană pleacă urechea atât de mult la operatorii de telecomunicații mari din statele vechi ale Uniunii Europene. Haideți să ne uităm și la modelele din noile state membre în politica noastră de telecomunicații. În Uniunea Europeană, majoritatea companiilor de telecomunicații nu sunt foarte mari, totuși accesul este mare și relativ ieftin. Așa că cred eu că propunerea aceasta subminează eforturile pe care le-am făcut deja și succesul pe care l-am obținut. Se centralizează prea mult, se, se spune prea mult autorităților locale ce să facă. Din uh, câte am văzut eu, din interacțiunea cu autoritățile locale, ele preferă o, o sinergie între structurile desfășurate la nivelul lor. Există o oarecare expertiză la nivelul acestora și cred că propunerea asta nu face decât să le anuleze eforturile pe care le-ar putea face ca să conecteze cetățenii europeni. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, I have good... Președintele. Mulțumesc, am vești bune, deoarece sunt aici la tribună. Nu e nevoie să iau eu cuvântul în dezbatere, așa că îi dau cuvântul doamnei Del Castillo. Domnule președinte, faceți bine că mi-amintiți acest lucru. Cred că sunt de acord cu multe dintre afirmațiile de până acum, dar mai întâi vreau să-i mulțumesc uh, lui Edith Herzog pentru activitatea depusă am mai uh, dezbătut acest text înainte și acum iată că a venit cu un text foarte bun, așa cum au zis și ceilalți colegi. N-aș vrea să intru prea mult în detalii, dar vreau totuși să menționez câteva dintre dificultățile pe care trebuie să le luăm în seamă. Raportoarea și uh, raportorii din umbră au venit cu amendamente cu privire la ele. Comisia a venit cu propunere de regulament. Dar, din câte îmi dau seama, din amendamente, și eu însă sprijin acest lucru, propunerea ar trebui să ia forma unei directive, din motivele explicate de mulți dintre deputați aici. Totodată, Comisia a spus că propunerea trebuie să fie un regulament, iar dacă noi venim cu o propunere de directivă, va trebui să facem anumite ajustări. Amendamentele care au fost înaintate nu au avut în vedere caracterul de directivă, ci caracterul de regulament. Iată un lucru de care trebuie să ținem seamă și uh, care face că va trebui să revizuim puțin amendamentele înaintate. Asta era singura observație. Președintele, mulțumim. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină în dezbatere? Dacă nu, o să-i dau cuvântul reprezentantului comisiei. Cineva de la comisie? Da, bravo. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul. Bună ziua tuturor! Mă numesc Voldicich Grusman și am mai fost aici uh, odată. Sunt uh, șeful unității din Comisia Europeană care se ocupă de această propunere concretă. Am fost martor la primul schimb de opinii și uh, am auzit uh, ce se dorește prin amendamente, așa că o să mă concentrez pe câteva principii care stau la baza propunerii noastre. O să vă amintesc care sunt aceste principii. Mai întâi, noi recunoaștem importanța pe care această comisie o acordă propunerii noastre, lucru care reiese din faptul că ați tratat-o cu atâta celeritate lucru reflectat și de numărul de contribuții și de intervenții de astăzi. Este deci o propunere importantă, iar acest lucru reiese și din concluziile Consiliului European, care recent a analizat această propunere și a declarat că ea încurajează investițiile necesare în economia digitală, iar economia digitală este, nu-i așa, unul dintre pilonii de bază care ajută la creștere și la crearea de locuri de muncă. Deci e o propunere importantă care trebuie văzută în acest context. Această propunere ne permite îndeplinirea obiectivelor agendei digitale pentru Europa. Ea reprezintă și o oportunitate unică pentru Parlamentul European o oportunitate de a aduce o contribuție la acest domeniu în timpul acestui mandat. Se dorește uh, finalizarea discuției în acest mandat. Cred că ar, acest lucru e posibil și totodată această propunere ne permite să înfăptuim agenda digitală. Acum aș vrea să vorbesc despre viteza internetului în bandă largă, viteză la care trebuie să aspirăm. Cred că nu suntem suficient de ambițioși, nu putem fi niciodată și trebuie să admitem că avântul tehnologic a fost uh, foarte rapid, am văzut acest lucru. Prin propunerea aceasta vrem să facem uh, investiții necesare pentru a îndeplini măcar obiectivele din agenda digitală. Până în 2020 se dorește ca toată Europa să fie conectată la internet cu viteză de 30 de MB pe secunde. În plus, 50% dintre cei conectați ar trebui să aibă viteze de până la 100 de megabytes nu excludem noile tehnologii, dar dacă vorbim despre viteza specifică, aceste ținte trebuie văzute ca un minimum. Și ar trebui să fim foarte precauți atunci când definim sfera de aplicare a propunerii, pentru că dacă țintele noastre sunt prea specifice, prea concrete, s-ar putea să să nu fie un lucru bun, pentru că multe din tehnologiile care actualmente sunt în uh, curs de cercetare nu ar respecta aceste cerințe minime. Mă gândesc la tehnologiile mobile. Tehnologiile mobile sunt uh, unul dintre principalii contribuitori la îndeplinirea obiectivelor strategice. Acum, doamna Herzog vorbea despre siguranță și securitate. Vreau să-i răspund că propunerea comisiei nu dorește în niciun caz să aibă un impact negativ asupra securității și siguranței. În considerentul 13 acest lucru se spune foarte clar. Și de asemenea se uh, spune care este nivelul nostru de ambiție. Văd că nu prea mai am timp la dispoziție, dar aș mai vrea să mă refer la un lucru important și anume dacă această propunere ar trebui să ia formă unui regulament sau a unei directive. Din nou vreau să vă amintesc că noi de la comisie am examinat uh, în profunzime ambele opțiuni și am discutat uh, despre utilitatea unei directive în raport cu un regulament. Să nu uităm că noi vrem să îndeplinim obiectivele agendei digitale rapid, vrem să realizăm acea economie digitală și concluzia pe care am uh, tras-o noi a fost că singura modalitate țintită este cea a unui regulament. Doar un regulament ne-ar permite să realizăm obiectivele rapid, pentru că o directivă ar lua prea mult, ar necesita transpunere în statele membre și ar duce la și o mai mare fragmentare. Argumentul subsidiarității care a fost invocat și care spune că ar trebui să lăsăm mai multe discreții la nivel local, e bine, aș putea răspunde că noi am fost sensibili la acest argument, vrem să lăsăm mai mult mai multă coordonare la nivel local, nu împiedicăm acest lucru și, din contră, îmbunătățim schimbul de bune practici între statele membre, și suntem pe deplin conștienți că desfășurarea rețelelor de internet este practic o problemă locală. Vreau să spun însă că noi considerăm că principiul subsidiarității este respectat, iar evaluarea noastră e confirmată de avizele parlamentelor naționale. S-a făcut uh, un uh, exercițiu de examinare din partea lor, iar Colegii din Suedia ne-au confirmat că se respectă principiul subsidiarității. Comitetul Regiunilor, de asemenea, a confirmat acest lucru și ei au analizat impactul la nivel local și a tras aceeași concluzie că propunerea noastră respectă cerințele de subsidiaritate. Asta am vrut să spun și încă o dată subliniez, Comisia Europeană este foarte deschisă și dorește să ajute legiuitorul să găsească o soluție, sperăm noi, în acest mandat. Dar cred că opțiunea pe care am făcut-o cu privire la instrumentul ales este cea corectă dacă vrem să deplinim obiectivele pe care ni le dorim. Mulțumesc! Da, dar trebuie să vă pregătiți și pentru perspective diferite. Evident că există o, parte destul de mare care consideră că nu aveți uh, abordarea corectă. Domnul Hockmar. Mulțumesc, nu o să intru în discuții, vreau doar să fac o clarificare cu privire la discuția referitoare la capacitate și viteze. Nu e vorba de a, fi, de a avea un uh, obiectiv cât mai ambițios. Cred că trebuie să încercăm să avem uh, cel mai ridicat nivel de ambiții, da, e adevărat, dar discuțiile referitoare la obiectivele agendei digitale cu 30 100 de megawatt, megabits nu înseamnă că asta e nivelul maxim de ambiție. 30 de megabits până în 2020 și 100 de megabits pentru jumătatea populației până în 2020 nu e suficient vom fi depășiți de realitate cu aceste obiective. Și asta înseamnă că dacă ne stabilim aceste ținte, o să cădem într-o capcană și o să investim în capacități scăzute pe termen lung și asta o să reprezinte un impediment pe viitor. De aceea îmi doresc să avem ținte mai ambițioase. Pentru că cele pe care le avem acum nu sunt suficiente, nu pentru că vreau să fiu ambițios de dragul ambiției. Mulțumesc. Thank you very much. Again. Mulțumesc. Doamna Herzog, raportor, are din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule Cicester. Îmi pare rău că nu v-ați folosit ocazia să interveniți ca raportor din umbră, dar înțeleg că președinte vreți să aveți o poziție neutră. Înțeleg. Am o întrebare din partea domnului Johansson. Da, vom avea cât mai multe amendamente de compromis posibil. După cum știți, pe 28 se votează propunerea finală, 28 noiembrie, deci înainte de săptămâna viitoare trebuie să facem acest lucru. Grupul Socialist nu va fi în Bruxelles, așa că propun să facem acest lucru în următoarea săptămână, între noi. Domnul Hockmark ați avut un comentariu. Da, sunt de acord, trebuie să fim ambițioși, dar nu doar în ceea ce privește viteza, ci și în ceea ce privește mm, accesibilitatea. Nu sunt convinsă, ca să fiu sinceră, că trebuie să avem o directivă, pentru că eu nu consider că șefii de stat și miniștrii de resort sunt suficient de deschiși pentru domeniul digital. Eu n-am văzut acest lucru. În ultimii cinci ani au eliminat aproape orice inițiativă ce ținea de domeniul digital uh, din perspectiva resurselor financiare și de aceea cred că e mai bine să avem un regulament cu cel mai mare nivel de flexibilitate posibil. Și atunci o să fim undeva între un regulament și o directivă, pentru că domeniul de aplicare este mic, flexibilitatea este mare în formatul actual pentru statele membre și nu va duce la pierderea de timp cu transpunere la nivel național, cu aprobarea în Parlament și așa mai departe. Dragi colegi, când alegem versiunea directivă, vedem cât de departe pot merge statele membre cu implementarea. De exemplu, directiva privind siguranța nucleară. Știți că nu a fost implementată în Germania? N-a fost implementată. Cine e surprins cu asta? Directiva nu este o soluție, fiindcă statele membre vor avea posibilitatea să nu o aplice și noi vrem ca uh, toți cetățenii europeni să treacă la digital. Mă bucur că v-a plăcut ideea, domnule Hocumar, cu privire la gradualitate, adică odată ce ajungem la un obiectiv, să-l schimbăm și să Uh, țintim mai sus și vreau să-i mulțumesc lui Pilar că ne-a spus că dacă ne modificăm părerea de la o regulament și trecem la o directivă, trebuie să facem eforturi suplimentare, fiindcă textul trebuie să fie modificat. Deci nu cred că o să reușim totul într-un singur pas, da, o să mă strădui să găsesc o soluție, fiindcă sunt sigură că pe durata campaniei va trebui să explicăm cetățenilor de ce nu facem aceste lucruri și dacă facem să le explicăm cum le facem. Am auzit aici, uh, din partea colegei noastre mai tinere, că uh, generația tânără nu consideră că Europa este suficient de digitalizată. Și trebuie să le arătăm uh, cetățenilor, în special celor tineri, că asta este ceea ce ne dorim. Mulțumesc, doamna Anders Dote. Vreți să interveniți? Mă bucur de faptul că preocupările generației mele își găsesc ecoul în Parlament și că ne angajăm față de tineri cu propuneri de genul acesta și cu dorințe de modificare la nivelul politicii de telecomunicații. Am auzit intervenția Comisiei, v-ați referit la cele spuse de Consiliu săptămâna trecută, chestiuni care țin de subsidiaritate, Însă, modul în care promovează Comisia această propunere e preocupant, pentru că multe dintre textele propuse în ultimii ani au fost favorabile doar pentru marile companii de telecomunicații. În Uniunea, anterioară, în Uniunea Europeană, modelul anterior era bazat pe concurență și mă tem că acum lucrurile se schimbă și uh, asta se întâmplă prin jocuri la nivel politic. Și n-ar trebui să facem asta pentru că autoritățile naționale de reglementare nu sunt deloc încântate de această schimbare de planuri. Dacă te adresezi primului ministru al unei țări și îi spui că da, ai nevoie de material pentru campanie și bune comunicate de presă, atunci, nefiind expert în domeniul telecomunicațiilor, necunoscând situația, va fi înclinat să spună da, aleg un comunicat de presă frumos pentru că toți depindem de asta pentru alegeri. Și unul dintre motivele pentru care tinerii nu pot avea încredere în UE este tocmai datorită acestor modificări arbitrare de direcție, constante. Um, nu e clar cum ajută tinerii Uniunea Europeană și acest regulament referitor la implementarea de bandă largă e unul dintre domeniile în care Uniunea ne nu răspunde așteptărilor tinerilor nu doar că nu răspunde așteptărilor, ci și schimbă direcția de la abordarea bazată pe concurență către ceva diferit. Asta este una dintre preocupările pe care eu le-am. Mulțumesc! Aici am încheiat discuția pe punctul 6 și aș vrea să vă reamintesc încă o dată că votul va avea loc în comisia noastră pe 28 noiembrie. Sperăm să avem multe amendamente de compromis până atunci. Trecem mai departe acum la următorul punct, ultimul punct de, pe ordine de zi înainte de reuniunea coordonatorilor, acțiunile subsecvente ale Comisiei în urma consultării top 10 a IMM-urilor cu privire la reglementările UE. Aș vrea să-i dau cuvântul lui domnului Rubic. Mulțumesc, domnule Chichester. După cum știți, întotdeauna cele mai importante lucruri sunt fie la început, fie la sfârșit. Aici e vorba de locuri de muncă, de creștere și toate acestea au un rol foarte important pentru noi. Cunoaștem cu toții situația întreprinderilor uh, mici și mijlocii, care sunt cele care creează cele mai multe locuri de muncă. Întreprinderile familiale creează 80% din locurile de muncă. În IMM-uri lucrează peste 20 de milioane uh, Uh, de persoane o parte foarte mare din joburile din economia privată. Pe plan politic, pentru noi este foarte important faptul că și 80% din impozite provin de acolo. Deci, dimensiunile sociale, dimensiunile culturale uh, sunt lucruri pentru care trebuie să mulțumim IMM-urile. IMM-urile sunt un actor foarte important și știm că Europa reprezintă 10%, că în Europa 10% din uh, în Europa și în lume o foarte mare parte din venituri sunt provenite din IMM-uri. Deci, nu trebuie să uităm cât de importante sunt IMM-urile, nu trebuie să considerăm că această consultare este una inutilă. În foarte multe domenii avem reglementări și eh, foarte adesea cineva care dorește să angajeze o persoană se trezește că este în pericol de a încălca o lege, pentru că în multe state uh, tomurile de legislație care reglementează angajarea sunt de ar putea încăpea pe un raft de un metru și deci e foarte greu să le cunoști pe toate și foarte ușor să le încalci. Deci simplificarea e foarte importantă. De asemenea, reglementarea salariilor și a salarizării este un subiect foarte important. Consiliul are o inițiativă în acest sens în domeniul TVA și în domeniul mediului și în domeniul finanțării sunt foarte multe probleme. De aceea, cred că pentru noi, oamenii politici, e foarte important uh, să menținem standardele sociale în Europa și dacă dorim acest lucru, trebuie să ne ocupăm de IMM-uri, și trebuie să vedem cum le putem face competitive. Noi avem propuneri clare, avem Small Business Act care a fost uh, pregătit de noi împreună, vă doresc să mulțumesc colegilor foarte mult, avem uh, Small and Beautiful, Think Small First și toate aceste concepte uh, pe care le-am discutat și pe care le-am adoptat. Este foarte important să scădem povara administrativă în Uniunea Europeană. Cred că fostul premier Stoibe a arătat că uh, povara administrativă ar trebui să scadă cu 26% și astfel s-ar uh, face economii de câteva milioane de euro pe an. E foarte important să ținem cont de acest lucru și, uh, în orice caz, doresc să le mulțumesc lui, și lui Stoiber și lui Barroso, care au venit cu această inițiativă nouă și anume un program de consultare a IMM-urilor. Mi se pare că e foarte important ca acestea să fie consultate cu privire la reglementările UE. Am avut acum o dezbatere privind internetul în bandă largă. Sigur că e foarte important, dar nu se poate ca pe de o parte să sporim frecvențele și pe de altă parte să introducem tot mai multe poveri, să introducem tot mai multe taxe în domeniul public și să fie nevoie de subvenții apoi pentru ca întreprinderile să aibă acces la aceste servicii. Nu trebuie să fie nevoie de subvenții, trebuie pur și simplu să ușurăm povara, inclusiv cea fiscală asupra IMM-urilor. Trebuie să vedem în ce măsură uh, IMM-urile sunt independente și în ce măsură pot profita cât mai bine de noile tehnologii ale informației și comunicării. Foarte multe întreprinderi uh, mici reprezintă, de exemplu, mici centrale energetice. Acestea lucrează foarte bine și uh, oferă produse ieftine pentru consumatori. Uh, este foarte important și uh, să ținem cont de brevetul european și de multe alte puncte esențiale. Sunt multe subiecte unde putem interveni activ și unde putem uh, să introducem pe ordinea de zi acest top 10. Instrumentul principal trebuie să fie simplificarea administrativă, trebuie să fie susținerea IMM-urilor și a uh, lucrătorilor independenți, pentru că aceștia creează produse pe care le pot oferi consumatorilor. Nu trebuie ca IMM-urile să se scufunde într-o mare de birocrație. Când văd care e situația, cât de mare e birocrația, mi se pare că, într-adevăr, IMM-urile sunt foarte curajoase. De asemenea, gold plating-ul, suprareglementarea pe care o practică statele membre, este o mare provocare și trebuie să uh, discutăm în permanență și cu Comisia pentru Ocupare și cu Comitetul Regiunilor, pentru că acolo sunt reprezentanți care vin de la nivelul național și care ne pot oferi o consiliere foarte bună în acest domeniu. Ar fi foarte inteligent să discutăm și cu grupurile de interes, să facem evaluări ex post pe viitor și eu cred că aici avem o șansă mare de cooperare între cele trei instituții și uh, toate părțile implicate. Doresc să mulțumesc Secretariatului Parlamentului pentru că și aici s-au întâmplat câteva lucruri frumoase. Biblioteca noastră a făcut un briefing stabilind un nou standard de informare, cred eu. Trebuie să mulțumim și STOA pentru evaluarea făcută și uh, tuturor celor care s-au implicat, iată că noi nu activăm doar, de pe plan, doar pe plan politic, ci și pe plan tehnologic, descoperim noi șanse pentru viitor. Și mulțumesc și Departamentului de Politici din Parlament, care a realizat o broșură foarte interesantă, iată cât de, de cât de multe cunoștințe dispunem aici și cât de utile sunt ele pentru noi toți. Precontrolul uh, pe care l-am implementat noi aici în Parlament e foarte important Um, pentru IMM-uri e importantă și analiza de impact a comisiei și sunt importante și controlele ex post uh, realizate de Curtea de Conturi și de Comisia de Control Bugetar. Cred că ar fi fo este foarte bine, de fapt, să avem o monitorizare a IMM-urilor din Europa și cred că e foarte bine să avem o privire de ansamblu pentru IMM-uri, fără excepții, pentru uh, micro-întreprinderi și pentru alți actori. Cred că trebuie să avem grijă să nu avem prea multe excepții la excepții, pentru că astfel nu facem decât să creăm uh, noi obstacole, de exemplu obstacole în angajarea de noi lucrători. Și dacă ne gândim la bugetul european, trebuie să vedem cu ce fel de, ce fel de linie bugetară folosim pentru crearea de noi locuri de muncă, ce fel de linii bugetare distrug Uh, locuri de muncă existente și ce linii bugetare sunt neutre în acest domeniu. Avem nevoie de smart regulation și nu numai, și cred că trebuie să realizăm aici un raport care să fie util pentru Comisie și să fie util și pentru populația europeană, dându-i o șansă pentru un viitor mai bun. Mulțumesc, domnule Rubic, dragi colegi, avem foarte puțin timp, trebuie să încercăm să încheiem acest punct până la 17.30, deci vă rog să veniți cu uh, contribuții cât se poate de reduse. Sunt mici, ca IMM-urile. Doamna Pirio. Eh, Mult rapidamente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, ca un IMM, cum aș cerut dumneavoastră. Parlamentul a declarat că înțelege importanța IMM-urilor, mai ales în ceea ce privește crearea de uh, noi companii și de noi locuri de muncă. Suntem în totalitate de acord că e nevoie să se facă o simplificare administrativă. Chestiunea financiară e un aspect diferit Știm că în domeniul financiar s-a aplicat o nouă politică referitoare la finanțarea companiilor, care însă nu dă rezultatele dorite. Mă bucur în ceea ce privește observațiile referitoare la evaluarea ex ante expo și crearea unui ghișeu unic pentru IMM-uri, da, asta îmbunătățește lucrurile, dar dacă vrem să rămânem competitivi, nu putem să trecem cu vederea chestiuni esențiale, care până la urmă sunt esența activității acestui Parlament, cum ar fi chestiunile care țin de siguranța și sănătatea la locul de muncă și drepturile fundamentale ale lucrătorilor, precum și protecția mediului. Nu putem să neglijăm aceste chestiuni țin de mandatul nostru și uh, trebuie să respectăm și principiul subsidiarității și proporționalității pentru a asigura concur- concurența la nivelul companiilor. Prin urmare, propunerea de rezoluție pare să fie una bună din punctul meu de vedere și e bună și discuția pe care o avem cu privire la cele 10 probleme cu care se confruntă IMM-urile. Dar evident, cerințele fundamentale nu trebuie trecute cu vederea. Împreună cu grupul meu vom încerca să avem o bună contribuție pentru îmbunătățirea documentului. Mulțumesc, domnul Iohansen, are cuvântul acum. Da, acum o să pornesc microfonul încă de la începutul intervenției mele. Mulțumesc, domnule președinte. O să am o intervenție foarte scurtă. Sunt de acord cu o mare parte din propunerile domnului Rubic, dar m-am gândit să menționez o dimensiune la care ar trebui să ne gândim, dat fiindcă vorbim de IMM-uri. Adesea se stabilesc legăturile cu marile companii și cu consumatorii, dar cum rămâne cu aspectele care țin de dezvoltarea relațiilor între IMM-uri? E un domeniu destul de important și cred că ar trebui să insistăm și pe aceste legături. În primul rând, e nevoie să găsim, să reușim să facem o descriere a acestor relații, să stabilim niște criterii, să vedem cum um, putem face comparații între situația din statele membre, pentru că adesea IMM-urile sunt cele care trebuie să-și creeze propriile reguli pentru acest gen de schimburi E un punct la care trebuie să ne gândim. Și încă un alt aspect, cel al comerțului electronic și aspectele care țin de internet. Fiindcă IMM-urile trebuie să joace și ele un rol aici. Trebuie să ne gândim la aspecte care țin de avizarea consumatorilor, în special a persoanelor, și cred că Trebuie să ajutăm și IMM-urile în ceea ce privește situația și legătura dintre ele. Ați spus adesea, domnule Rubic, că se menționează anumite servicii juridice care sunt necesare pentru consumator și pentru cetățeni, dar ele sunt necesare și pentru aceste mici întreprinderi. Asta este ceea ce am vrut să spun, să ne gândim cum putem uh, îmbunătăți schimburile acestea comerciale între micile întreprinderi în contextul european. Mulțumesc, îmi pare rău, dragi colegi, că insist, dar uh, trebuie să respectăm timpul. Doamna Ford, puteți păstra același uh, elan? Da, mulțumesc. Eu o să am o intervenție scurtă, am cerut IMM-urile uh, să vină cu o listă cu cele, 10 mai, cele mai mari 10 probleme cu care se confruntă la nivelul legislației și acum trebuie să le susținem, să cerem uh, acțiune la nivelul legislației problematice. Știu că există probleme prin stabilirea diferenței între micro și macro. Cineva, să spunem, are doi angajați și alții 200 și că trebuie să fie făcute uh, niște clasificări. Dar trebuie să înțelegem că există totuși o diferență între micro companie și o companie care are 100, 200 sau mai mulți de angajați și trebuie să eliminăm aceste scutiri pe măsură ce companiile sunt din ce în ce mai mari. Știu că nu vreți să avem așa mari defalcări, dar nu putem spune că nu există o diferență între o mică întreprindere sau o micro-întreprindere. Cred că trebuie să analizăm această listă de 10 probleme și să facem sugestii. De exemplu, să spunem micro-întreprinderilor că nu trebuie să vină cu rapoarte scrise privind uh, situația sănătății și protecției la locul de muncă. Poate că în anumite state membre acest lucru va fi util, în altele nu. Să fim mai concreți. Apoi, directiva privind uh, durata de muncă. Nu ar trebui să se aplice micro-întreprinderilor. Să le sprijinim și în această direcție, să facem un vot uh, și să spunem micro-întreprinderile nu trebuie să respecte aceste cerințe dacă angajații nu și-o doresc. În ceea ce privește taxele și TVA-ul, ați sugerat să avem un raport de TVA, dar ar fi bine cu condiția să fie unul simplu, Există mari preocupări la nivelul micilor întreprinderilor că dacă avem un formular TVA armonizat, lucrurile se vor complica și mai tare pentru ele. Piața unică nu este creată pentru a aplica aceleași cerințe identice pentru toate statele membre. Trebuie să existe un set minim de reguli comune și dacă statele doresc să meargă mai departe, cele care vor trebuie să o facă. Nu e sarcina noastră să stabilim reguli detaliate uh, identice. Nici suprareglementarea nu cred că e o problemă, nu e o idee bună, dar asta trebuie să fie combătută la nivelul statelor uh, membre. Nu să vină comisia și să spună, iată, aceasta este regula și se aplică egal tuturor. O să vin cu amendamente în acest sens Sper că le veți putea susține sau cel puțin să votăm pe câteva dintre aceste chestiuni, pentru că eu vreau să sprijin IMM-urile și nu trebuie să uh, ajungem întotdeauna neapărat la un compromis cu stânga pentru asta. Mulțumesc. Uh, am probleme cu degetul cu care apăs pe buton. Domnul Mezei Cucovici acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă gândeam la cuvântul simplitate. Noi, în calitate de co-legiuitor, introducem în legislație foarte multe lucruri complicate. Complicații mult prea mari pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cred că trebuie să începem aici, la noi și apea după aceea la implementare și trebuie ca la fiecare act legislativ să ne punem în pielea celuilalt, în pielea micilor antreprenori. Eu am susținut foarte mult ce a spus domnul Rubich. E foarte important ca astăzi în comisia noastră să discutăm și despre finanțarea COSME, să vedem unde sunt cele mai mari obstacole și cum pot fi ele îndepărtate. Aș dori să vă spun că trebuie ca la fiecare act legislativ trebuie să ne gândim la îndepărtarea obstacolelor pentru IMM-uri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, așa e, domnul Kelly. Și eu am să fiu succint ca să vă respect dorințele, domnule președinte. Cred că toată lumea este de aceeași părere. Este nevoie să se reducă birocrația IMM, pentru IMM-uri. M-a impresionat ce a spus domnul Rubich. Dacă am înțeles eu bine, el a spus că am redus birocrația cu 26%? Credeam că obiectivul până în 2020 este să reducem birocrația cu 20%. Vă rog pe domnul Rubich să ne, să-mi răspundă la această nedumerire. De asemenea, vreau să știu dacă IMM-urile recunosc că am redus birocrația, pentru că cei cu care discut eu nu par să vadă acest lucru. Sigur că trebuie să găsim un echilibru între ce e bine pentru IMM-uri și, după cum spunea Pilar, pentru ceilalți actori, însă ideea generală este că suntem prea birocratici și că orice măsură ce poate fi luată pentru reducerea birocrației este una foarte bună. Trebuie să comunicăm acest lucru IMM-urilor să știe și ei că noi reducem birocrația. Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să intervină din câte văd, deci aș dori să dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint. Mă numesc Costas Andropoulos. Sunt șef de unitate pe politica pentru IMM-uri și implementarea Small Business Act la Direcția Generală Enterprise. Doresc să mulțumesc raportorului pentru această propunere de rezoluție excelentă. Vă puteți baza pe susținerea noastră, este un uh, lucru foarte util în lupta noastră permanentă de a reduce povara birocratică și de a simplifica viața întreprinderilor. Din păcate, acest lucru nu se poate face peste noapte, e nevoie de un proces. Am avea trei puncte de uh, sugerat pentru rezoluția dumneavoastră. În punctul, la punctul F, la dumneavoastră, în primul rând, am avea o mică modificare de formulare pentru a actualiza rezoluția dumneavoastră. Al doilea punct se referă la punctul 6. Salutăm um, munca realizată de serviciile specifice din Parlamentul European pe acest subiect și dorim să colaborăm cu dumneavoastră. În ceea ce privește analiza noastră de impact, am auzit lucruri foarte bune de la instituții ca OCDE sau Curtea de Conturi. Se consideră că acestea au cea mai bună analiză de impact în domeniul administrației publice. Însă nu ne vom opri aici, acum ne revizuim uh, principiile de analiză de impact și încercăm să includem și IMM-urile în acest proces. Astfel ne vom asigura că orice serviciu al Comisiei care încearcă să facă o propunere de legislație sau de politică nouă ține cont de interesele IMM-urilor de la bun început. Ultimul meu punct se referă la punctul 7 sugerați aici un sistem similar cu cel din Germania, sistemul de semaforizare, roșu, galben sau verde. Să știți că noi facem acest lucru la comisie. Ne întâlnim cu asociațiile IMM-urilor din Europa cel puțin o dată pe an. Pe an. Ne-am întâlnit săptămâna trecută cu șase astfel de asociații și am trecut împreună prin programul de lucru al Comisiei pe 2014. Am uh, preluat de acolo 15-16 propuneri uh, pe care IMM-urile le consideră uh, ca potențiale poveri. Și avem de astfel mai multe priorități pe care le stabilim împreună cu IMM-urile. Vă spun acest lucru ca să le știți și să le utilizați în text dacă doriți. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Rubich, pentru a încheia dezbaterea? Da, mulțumesc foarte mult. Uh, pentru Sean Kelly, această cifră de reducere de 26% nu mi se pare nici mie foarte realistă. Mie mi se pare de fapt că birocrația crește, nu scade. Dereglementarea ar trebui să fie măsurată mai exact, poate. Și cred că aceste uh, măsurători ar trebui să fie făcute în întreprinderi și poate ar trebui să-i rugăm pe cei de la Eurobarometru uh, într-un viitor sondaj să verifice în detaliu ce părere au IMM-urile și nu să nu ne bazăm noi pe cifre primite de la domnul Ștoibe. Mulțumesc! Mulțumesc! Astfel se încheie dezbaterea. Termenul de depunere uh, de amendamente este 7 noiembrie la prânz sau joi la prânz. Astfel se încheie reuniunea comisiei noastre. Aș dori acum să îi invit pe toți cei care nu participă la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala în liniște și cât mai rapid. Vă mulțumesc!